Bună ziua tuturor, dragi colegi. Seated. Vă rog să luați loc. O să începem. Buenos días a todas y todos. Bună ziua tuturor. Dragi colegi, Vom începe acum ședința Comisiei Libe cu obișnuitul punct 1, uh, adoptarea ordinii de zi. Vă propun să amânăm punctul 13, acorduri internaționale uh, restante. En el marco de la intervención del... În cadrul intervenției președintelui Consiliului, ministrul de interior uh, Perez Rubalcalba. Deci vom discuta când va veni dumnealui. Dacă nu, sunt, nu aveți obiecții, adoptăm această modificare. De interior și de justiție, señores Rubalcaba, deci mâine va veni domnul ministru Perez Rubalcava um, reprezentând președinția prin rotația Consiliului. Punctul 2. Comunicările președintelui. Aici e vorba de raportul domnului Sayer privind acordurile de readmisie cu Pakistanul. Votul va avea loc la următoarea ședință a Comisiei Libe pe 12 și 13 iulie. Deoarece e vorba de procedura prin care Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul, nu se acceptă amendamente la propunerea de recomandare. Astfel, membrii care doresc să se opună acestei propuneri pot vota împotriva acesteia. Dacă doriți, dacă doriți să înaintați uh, amendamente procedurale, data limită este 25 iunie la prânz. Doamnă Flotră, aveți cuvântul? Doamnă Flotră? Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că mă surprinde foarte mult să văd că acest punct va fi discutat la următoarea ședință din iulie. De la reuniunea pe care am avut-o la Strasburg cu raportorii și cu cei raportorii din umbră, am înțeles că urma să ne gândim la modul în care putem aborda acest prim acord de readmisie după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona cu o țară care a, despre care am discutat foarte mult. Deci la reuniunea avută la Strasburg am vrut să am spus că urma să elaborăm o rezoluție politică prin care să ne precizăm poziția noastră de eurodeputați față de negocierile, evaluările și funcționarea acestui acord de readmisie. Deci sunt mirată să văd că vom uh, continua munca la acest raport. Deci noi vrem să precizăm care era opțiunea. Stimată doamnă Flotră, am înțeles, domnule Busutil, domnul Șogor nu este aici, raportorul, însă am uh, o cu totul altă părere de eh, doamna Flotr. Eu cred că ar trebui să votăm această inițiativă atât de importantă, după care vom avea o dezbatere în plenară pentru a ne asigura că toți membrii vor putea spune ce vor. Așa cum spuneți dumneavoastră, domnule președinte, putem eh, să acceptăm sau să ne opunem acestui acord. De aceea e important să avem dezbatere în plenar, însă din câte știu eu nu vom avea o rezoluție. Cred că sunteți de acord în legătură cu procedura, doamnă Ghiom? Foarte pe scurt. Am fost și eu cu doamna Flotre la această ședință la Strasburg și vă confirm faptul că am plecat de la această reuniune cu o idee foarte clară, dacă trebuia să votăm da sau nu uh, asupra propunerii făcute de raportor, însă de asemenea, stabilisem că vom avea o declarație sau o rezoluție, nu știu exact ce, deci o declarație sau o rezoluție în care să stabilim conținutul politic uh, față de acest acord și față de alte acorduri ulterioare. Deci ideea era ca parlamentarii să poată adresa întrebări și să primească și răspunsuri. Deci e vorba de conținutul acestui acord, vrem să știm despre ce este vorba. Deci acestea sunt uh, propunerile la care am ajuns la ședință și credeam că domnul Șogor a înțeles despre ce e vorba. Mă scuzați, spune domnul Busutil nu am cum să fiu de acord. E o procedură normală, avem dreptul să spunem da sau nu, nu sunt amendamente, deci nu trebuie să creăm un precedent la această procedură nouă. Poate că ar trebui să discutăm asta la ședința coordonatorilor, însă eu nu sunt de acord cu sugestia făcută de cele două colegi. La nivel de coordonatori vom hotărâ ce se întâmplă. Deci acum ne vom continua ordinea de zi și vom vedea ce facem cu propunerea de a vota pe 12 sau 13 iulie la ședința LIBE. Trecem la punctul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din octombrie, noiembrie, decembrie și martie. Aveți cu toții procesele verbale în dosarele dumneavoastră, nu aveți obiecții. Deci dacă nu veți avea obiecții până la sfârșitul acestei ședințe, vom aproba aceste procese verbale. Trecem acum la punctul 4. Avem ocazia să discutăm despre concluziile Consiliului Uniunii Europene în domeniul imigrației. Concluziile președinției spaniole, bineînțeles. Avem printre noi pe doamna Ana Teron, secretar de stat pentru uh, probleme de imigrație și emigrație în regatul Spaniei uh, în timpul uh, președinției spaniole. Ana Teron este foarte cunoscută aici la Parlamentul European ei a fost uh, eurodeputată timp de mulți ani. De ce îi mulțumim pentru prezența dumnei astăzi aici și o rugăm să ne expună concluziile acestui Consiliu, după care vom avea un schimb de opinii cu colegi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, sunt mai degrabă obișnuită să mă aflu uh, pe partea cealaltă a, a sălii. Este oricum o plăcere să mă aflu astăzi aici și să vă împărtășesc uh, concluziile președinției spaniole. Va trebui să uh, evaluăm aceste concluzii în funcție de declarațiile făcute de ministrul Corvaciu aici pe 26 ianuarie. Voi vorbi despre domeniul uh, de care m-am ocupat eu în calitate de secretar de stat pentru imigrație. Mă voi referi la patru lucruri. În primul rând, evaluarea Pactului European de Imigrație și Azil. În al doilea rând, politicile de imigrație pe care le-am avut în uh, acest semestru. În al treilea rând, planul de acțiune pentru minorii neînsoțiți. Și, în ultimul rând, concluziile la care am ajuns după o muncă îndelungată în continuarea activității celorlalte președinții pe marginea unui element foarte important și anume politica de integrare în Uniunea Europeană a persoanelor uh, imigrate. Imigrante. Dumneavoastră ați trecut prin aceleași circunstanțe. Și știți foarte bine că această președinție a început uh, cu niște greutăți instituționale prin care a trecut Uniunea Europeană la începutul acestui an. Putem spune pe scurt că tratatul a aterizat practic uh, și noi a trebuit să ne adaptăm. Ceea ce înseamnă că noi am început uh, să lucrăm cu un anumit decalaj față de uh, comisie și de aceea a început totul mai târziu, deci mult mai târziu decât ne-am fi dorit. Totuși, uh, nu din cauza asta, bineînțeles, nu am uh, renunțat să acționăm, deci chiar dacă am început să lucrăm mai târziu. În ceea ce privește pactul de imigrație și azil acum. După cum știți, este un document, un raport anual în legătură cu ceea ce s-a făcut în anul anterior și de asemenea este un document în care ni se indică prioritățile pentru următoarea perioadă de 12 luni. Aceasta era prima evaluare acestui pact și am fost foarte mulțumiți de faptul că am reușit să o facem la timp. Acest pact se bazează pe o serie de principii și compromisuri um, revalidate de către uh, raportul comisiei. S-a arătat că s-au înregistrat progrese și se stabilesc de asemenea priorități pentru următoarea perioadă. În această evaluare a pactului se spune că ar trebui să lansăm planul de politici pentru imigrație, că ar trebui să elaborăm mecanismul de coordonare în domeniul integrării și să extindem uh, utilizarea indicatorilor. Deci când vom vorbi despre conferința de la Saragossa vom da detalii. De exemplu, Frontex uh, trebuie uh, consolidată, e un bun exemplu de reușită. În Spania, de exemplu, prin intervenția Frontex, intrările clandestine au scăzut foarte mult. Și cred că situația este aceeași la toate granițile. De asemenea, trebuie înființat uh, biroul de sprijin pentru azil și, de asemenea, trebuie să vedem care sunt obiectivele politicii de imigrare și să vedem cum putem uh, plasa aceste obiective în uh, negocierile și discuțiile cu țări terțe. La Consiliu, după cum știți, uh, sensibilitățile sunt diferite, iar acest instrument, această evaluare a pactului, poate uh, fi folosit uh, de Parlamentul European ca instrument de control, de evaluare anuală a rezultatelor. E de asemenea un instrument care permite să se planifice obiectivele pentru următorul an uh, într-un mod transparent. Următorul pachet la care vreau să mă refer este planul de politici în domeniul imigrației. Așa numitul pachet imigrație legală. Mie nu-mi place să folosesc acest uh, termen, deoarece e clar că atunci când vorbești de politica de imigrație, te referi la politica legală iar tot ceea ce e din afară e clandestin. Deci, voi vorbi despre politici de imigrație. Acest plan reprezintă o prioritate. După cum știți, nu am reușit să dăm un impuls directivei privind lucrătorii sezonieri. Situația a fost complicată din punct de vedere instituțional. Comisia încă nu a avut timp să prezinte propunerile. Deci de aceea ne-am concentrat eforturile asupra directivei privind permisul unic. Este un document pe care l-am apărat la Consiliu am spus că sfera de aplicare trebuia să fie cât mai uh, amplă și că acest document trebuia să fie un cadru de referință în ceea ce privește drepturile lucrătorilor imigranți. Eu cred că am progresat foarte mult. Am uh, preluat uh, sugestiile comisiei dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră de la afaceri sociale. Țin de asemenea să vă mulțumesc pentru încrederea pe care am avut-o atunci când am colaborat, pentru profesionalismul acestei colaborări. Cred că am reușit să punem bazele pentru a putea avansa cât mai curând. Deci ce pot să vă spun este că vom, că am început deja să colaborăm cu președinția belgeană pentru că această propunere să devină realitate și în semestrul următor dumneavoastră va trebui să aprobați această măsură. Pentru Spania uh, era foarte important planul de acțiune pentru minorii neînsoțiți. E vorba aici de o populație care provine din două fluxuri diferite și vreau să subliniez asta. Deci, pe de o parte, persoane care vin în Uniunea Europeană să ceară azil și, pe de altă parte, nu trebuie să uităm asta, acești minori provin din fluxurile uh, celor care intenționează să lucreze pe teritoriul UE. De foarte multe ori, uh, copiii, chiar uh, mici, au impresia că pot lucra pe teritoriul Uniunii Europene după care își dau seama că legislația noastră îi împiedică să facă așa ceva. Deci acestea sunt cele două cazuri și am încercat să abordăm uh, situația printr-un plan de acțiune care se bazează pe un principiu de bază, principiu clar. Și anume, în aceste cazuri trebuie să acționăm întotdeauna în interesul uh, copilului, minorului. În plan sunt prevăzute astfel trei acțiuni importante. În primul rând, prevenirea imigrației și a traficului de persoane sau mai ales prevenirea uh, imigrației uh, persoanelor în condiții extrem de vulnerabile. Deci, cu alte cuvinte, deci nu putem uh, permite ca acești copii, acești minori să fie practic obligați să uh, traverseze teritorii sau mări în uh, condiții extrem de vulnerabile. Pe de altă parte, în plan se regăsesc o serie de condiții de primire și uh, însoțirea acestor minori. Se prevăd de asemenea planuri de colaborare cu țările terțe și de asemenea, se prevede posibilitatea reîntregirii uh, familiei atunci când este posibil sau uh, reîntoarcerea minorilor în țările de origine în condiții uh, demne. Toate aceste măsuri legate de minorii neînsoțiți sunt prevăzute de la caz la caz. Deci nu există o decizie prealabilă în planul de acțiune în legătură cu modul în care trebuie să acționăm față de acești minori. Ideea este să analizăm fiecare caz, situația fiecărui minor, iar decizia care urmează să se ia se face, deci după cum spuneam, de la caz la caz, ținându-se cont întotdeauna de binele acelui minor. Printre reușitele de care ne mândrim cel mai mult um, este concluzia de la reuniunea ministrilor de la Saragoza. Am preluat uh, munca făcută de alte președinții, de alte conferințe și primul lucru pe care îl putem sublinia este că am reușit să consolidăm uh, munca celorlalte uh, consilii și conferințe pe această temă. Comisia Libe a fost reprezentată acolo de către domnul Lopez Aguilar. A fost uh, o mare bucurie pentru noi uh, să putem avea prezența dumneavoastră acolo. Mă voi Noi ne-am concentrat atunci pe trei lucruri. În primul rând, conceptul de capital uman, în conformitate cu strategia 2020. un lucru deosebit de important pentru persoanele care provin uh, din rândurile imigrației. Credem că trebuie să facem toate eforturile pentru a incorpora acest capital uh, uman, care în mod natural e pregătit să trăiască în această lume globalizată, în această lume în mișcare a secolului 21. Deci vom insista pe această linie de lucru în concordanță cu strategia 2020 și uh, cu măsurile din această strategie. În al doilea rând, și asta cred că este un, o, un element important pentru dumneavoastră, și anume intervenția în zonele cu o mare densitate de populație imigrantă. Deci problema nu e că aceste persoane sunt imigrante, ci că de foarte multe ori populația imigrantă uh, trăiește în zone marcate de sărăcie, unde riscul de excluziune este mult mai ridicat. Deci în aceste zone trebuie să lucrăm, să facem tot posibilul pentru a integra pe acești oameni, pentru a-i face să înțeleagă că aparțin unei comunități. De asemenea, am crezut că e foarte important să elaborăm niște indicatori care ne permit să măsurăm programele și politicile de imigrație pentru a evalua în termeni comparabili practicile pe care le avem în diferitele state membre. Deci la conferință de presă nu dă neapărat bine să spui că vei uh, elabora niște indicatori și niște uh, indici de măsurare, însă i-am cerut comisiei să inițieze un proiect cu acest obiectiv. Deci să evalueze politicile de imigrație și uh, să se vadă dacă acestea pot fi comparate sau nu. Cred că prioritățile și obiectivele prezentate aici, în fața dumneavoastră, la începutul președinției spaniole, în cadrul competențelor secretariatului nostru de stat și al ministerului nostru, deci cred că acestea, din punctul nostru de vedere, au fost îndeplinite. În orice caz, noi avem încredere în faptul că se va continua pe această cale, pe aceeași cale. Președinția belgiană are aceleași obiective, de aceea sunt acum la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări uh, în legătură cu uh, viitoarele uh, lucrări, lucrări pe care le facem în cadrul Troicii, așa cum ne obligă tratatul. Vă mulțumesc, stimată doamnă secretar de stat, Ana Teron. Vom avea acum uh, un schimb de opinii. Doriți să luați cuvântul? Cine dorește să intervină? Diaz de Mera, por favor. Domnul Diaz de Mera. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, stimată doamnă secretar de stat, pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o și pentru uh, cele patru puncte pe care le-ați acoperit. De fapt, întrebarea pe care vreau să vă pun eu a primit un răspuns prin prezentarea în patru puncte la care v-ați referit, evaluarea pactului de migrație și azil, politica în materie de imigrație, minorii neînsoțiți și uh, integrarea. Vroiam, uh, de fapt, să vă rog să ne aduceți câteva lămuriri, câteva precizări. În ceea ce privește primul aspect tratat, minorii neînsoțiți, E o propunere importantă, foarte necesară, însă ar vrea să știu uh, în ce stadiu se află această propunere acum. În al doilea rând, dumneavoastră ați subliniat uh, faptul că sprijiniți uh, fără niciun echivoc directiva uh, colegului nostru Alejandro Sercas, directiva privind permisul unic. Și întrebarea asemănătoare ca, um, cu cea privind minorii, deci care este stadiul actual al procedurii politice? O altă întrebare acum, referitoare la Frontex. Știm că în cadrul Frontex se coordonează măsurile puse la dispoziție de statele membre pentru a soluționa situații de criză în domeniul imigrației. Frontex nu preia competențele statelor membre. Care este însă profilul noi uh, agenții Frontex, să spun așa? Deci după 2013, ce noi competențe credeți că ar trebui să aibă Frontex, competențe pe care nu le are în prezent? Și în sfârșit, uh, un comentariu de natură filosofică mai degrabă, deci nu e vorba de o precizare pe care o cer. Eu mă bucur că domnul președinte a fost la conferința de la Saragossa pentru a discuta despre integrare. Însă integrarea, de fapt, nu reprezintă o competență comunitară, ci națională. E bine, da, să vorbești despre bunele practici. Însă, într-o perioadă de răstriște ca cea actuală, trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Iar solidaritatea în domeniul imigrației se măsoară prin uh, patru parametri la care nu ajungi ușor. Și aceștia se numesc muncă, școală, uh, sănătate și locuințe. Da, e frumos să faci declarații de bune intenții, e chiar și mai bine să vorbești despre bunele practici, însă la urma urmei, integrarea e o competență națională și nu comunitară. Așa s-a spus și așa sunt, așa cred și eu. Deci, așa a spus președinția spaniolă în fața acestui parlament. Integrarea e o competență națională și nu comunitară. Însă ce fel de eforturi solidare trebuie să depune pentru a ajunge la fazele inițiale de integrare pe care tocmai l-am menționat. Muncă, școală, sănătate și uh, locuințe. Stimată doamnă secretar de stat, aș vrea să vă felicit uh, din nou pentru munca dumneavoastră, pentru prezența dumneavoastră aici și uh, vă rog să ne aduceți câteva precizări în pe marginea comentariilor pe care le-am făcut. Asta vă cere grupul PP. Domnul Moraes. Welcome. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamnă Teron, doamnă secretar de stat. Înțeleg că este și fosta coordonatoare a grupului nostru. Știu asta, de fapt am învățat mult de la dumneavoastră. Văd că pe cealaltă parte sunteți chiar confortabilă cu acești uh, termeni de migrație legală, nimic nu s-a schimbat. Noi avem încă probleme terminologice în Parlament. V-ați ocupat de o serie întreagă de chestiuni și ca ministru v-ați axat pe imigrație, nu neapărat și nu numai pe azil, însă doresc să aflu părerea dumneavoastră pe două sau trei chestiuni. Ați menționat multe, dar eu doresc să menționez da- doar două sau trei. Permisul unic, în primul rând drepturi pentru migranți, un set de drepturi, este extrem de important pentru piața muncii. Din punctul de vedere al LIBE, avem o problemă legată de domeniul de aplicare al directivei și dorim să obținem mai multe informații de la Consiliu și Comisie pe acest punct. Aceasta este preocuparea noastră și pe asta ne concentrăm acum. Ce credeți în legătură cu acest punct? Domnul Diaz de Mero, minorii neînsoțiți, uh, domnia sa a menționat acest lucru, e important și acest lucru nu mă voi referi la asta. Mai întreb ceva. Ca ministru, apropiindu-vă de sfârșitul președinției, care este părerea dumneavoastră privind pachetul referitor la azil? Acum avem discuții cu Comisia care merg chiar uh, la, în inima, în centrul problemelor din Consiliu privind azilul. Acum trebuie să luăm uh, măsuri pentru condițiile de primire, procedurile aferente. Știu că este foarte dificilă situația în Consiliu. Există păreri diferite din multe state membre diferite. Noi, Parlamentul, dorim să păstrăm un pachet unitar, înțelegem realitățile, Poate că nu se va întâmpla așa, însă oricum dorim să avem un calendar de lucru foarte ferm, obiective clare și Consiliul trebuie să ne asigure că toate părțile acestui dosar uh, vor merge înainte, vom înregistra progrese pe toate acestea, nu vom ajunge într-un impas. Deci doresc să aflu părerea dumneavoastră. În ceea ce privește integrarea, e, dar, da, e adevărat că ne-am uh, luptat pentru integrarea în acest Parlament, erați și dumneavoastră aici, pentru că integrarea este uh, un concept care ar fi mai bun la nivel regional, adesea și la nivel național sau uneori. Acum avem un temei specific pentru integrare. Aceasta este modificarea. Întrucât avem acest temei juridic, ar fi bine să ne spuneți, acum la sfârșitul președinției, dacă ar fi fezabil să înregistrăm progrese la nivelul UE în legătură cu integrarea, în baza unor principii fundamentale comune, nu, se menționează prea des aceste principii ale integrării în Parlament. Știm că cele mai bune măsuri de integrare, legislația antidiscriminare, spre exemplu, se pun în aplicare fără trimitere la politicile de integrare uneori. Acum începe președinția belgiană. Știu că belgenii iau în serios integrarea și acum doresc să aflu unde ne situăm în legătură cu acest subiect și poate ne oferiți câteva idei în legătură cu viitorul acestor politici. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Busutil! Mulțumesc, domnule președinte! Bine ați venit, doamnă ministru! Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră! Cred că dacă ar fi să analizăm rezultatele concrete ale președinției spaniole în domeniul imigrației în primele șase luni ale acestui an, pot să spun că nu prea sunt multe lucruri de enumerat. Însă cred că în același timp președinția spaniolă este iertată din două motive. În primul rând, ați avut o președinție foarte dificilă, șase luni, ați început când nu aveam comisie, efectiv, nu aveam un plan de lucru pentru următorul mandat al comisiei. În al doilea rând, ați elaborat un plan de acțiune anexat programului de la Stockholm, o mare reușită a președinției dumneavoastră care ar trebui recunoscută ca atare. În urma acestui plan de acțiune, acum știm exact încotro ne îndreptăm în următorii cinci ani. De asemenea, avem și calendare foarte clare în legătură cu timpul, momentul în care vom ajunge acolo. Felicitări pentru acest plan de acțiune care este fundamental pentru munca acestei comisii. Mulțumim pentru că ați elaborat aceste, aceste linii comune în care drepturile cetățenilor sunt aceleași în toate statele membre. În ceea ce privește pachetul referitor la azil, s-au pus deja întrebările pe care voiam să le ridic. Acum, în ceea ce privește imigrația, ceva punctual. Vreau să mă refer la importanța creării unor politici echilibrate Mă refer la un echilibru între imigrația legală, ilegală sau nereglementată. Grupul nostru, PP-ul, este gata să se implice în mod constructiv în crearea unor noi instrumente în domeniul migrației legale. Cu toate acestea, credem că acest lucru nu ar fi credibil dacă nu ar fi sprijinit de politici puternice privind migrația nereglementată. Trebuie să ținem minte asta. Dacă avem instrumente în domeniul migrației legale, atunci trebuie să înregistrăm progrese și în domeniul instrumentelor din domeniul migrației nereglementate sau ilegale. Pentru că dacă deschidem o rută legală, un drum legal în UE în același timp, pentru ca noi să fim credibili, trebuie să închidem toate celelalte căi nereglementate de oriunde ar veni ele. Și în acest sens avem nevoie de politici ferme în domeniul agenției Frontex, de pildă, dar și în ceea ce privește acordurile de readmisie cu statele terțe. Nu putem sub- submina în mod constant, nu putem ignora importanța acordurilor de readmisie, Aici e vorba de oamenii care stau uh, nereglementați pe teritoriul UE, nu e vorba de oamenii care au dreptul la protecție internaționale. E clar că e vorba așadar de o categorie specială de oameni care sunt acoperiți de politicile noastre de azil. Însă cei cu ședere nereglementată ar trebui să fie supuși regulilor statului de drept. Aceasta este ideea mea și întrebarea mea către dumneavoastră este care este părerea președinției spaniole la sfârșitul celor șase luni, mai ales în ceea ce privește importanța echilibrului între migrația legală și migrația nereglementată. Mulțumesc! Domnul Romeva. Bienvenida de nuevo, señora Terron. Las preguntas que quería mencionar. Bună ziua. Después vamos a tener ocasión, si quisiera. En... Bună ziua, bun venit din nou, doamnă Teron. Aș vrea să mă refer la un lucru foarte concret, eh, care are de a face cu integrarea, imigrarea și cu drepturile fundamentale. E drept că trebuie să abordăm lucrurile dând dovadă de curaj. Pe mine însă mă îngrijorează faptul că de foarte multe ori se creează false dezbateri. De foarte multe ori, eh, imigrația este folosită pentru a-i stigmatiza pe alții și de aceea putem eh, fi ispitiți eh, să adoptăm măsuri care i-ar condamna pe cei pe care ci că vrem să-i ajutăm. A, ah, vreau să mă refer la folosirea vălului islamic, de exemplu, în anumite țări. Uh, nu e o situație generalizată în toate țările europene, e diferită de la o țară la alta, în funcție de cazuri. În anumite țări există mai multe femei care poartă acest uh, văl integral. Deci noi nu spunem că trebuie să relativizăm totul pentru a apăra ceva ce nu e inadmisibil, ci că trebuie să discutăm în funcție de situații. Și eu aș avea o întrebare foarte concretă. Deci avem o problemă care deocamdată nu e prea gravă, deoarece din punct de vedere numeric nu există atâtea femei uh, care să poarte burcă. Însă, uitați-vă ce s-a întâmplat în Catalunia. Se creează, deci, o dezbatere pe marginea unei probleme care, de fapt, nu e atât de gravă. Iar unele din măsurile sugerate, cum ar fi, de exemplu, interdicția de a avea acces la servicii publice dacă ești uh, îmbrăcată în burca, ar putea genera o discriminare dublă, nu? Deci poate că ar trebui să ne gândim la modul în care discutăm această problemă. De foarte multe ori suntem acuzați de relativism, însă cred că ar trebui să fim rezonabili și coerenți când abordăm această problemă. Deci întrebarea pe care o am e directă. Noi deocamdată putem uh, soluționa această problemă prin prevenție și nu prin represie. Deci ce măsuri credeți că am putea um, avea pentru a aborda această problemă uh, și uh, făcând presiuni nu asupra femeilor respective, ci asupra celor care le obligă să poarte burca și mă refer aici la imami. Doamna Lambert. Thank you. And... Mulțumesc. Ne bucurăm să vă revedem, doamna ministru. Doream să ridic câteva întrebări legate de dezbaterea privind permisul unic începem să ne punem o întrebare și anume câtă plus valoare ar aduce permisul unic din punctul de vedere al unor politici europene comune privind imigrația. Pentru că unora ni se pare că statele membre cer în continuare mai multă flexibilitate în legătură cu acest instrument și ne-am putea gândi că da, poate există un nume comun, însă ce forță ar avea acest instrument din punctul de vedere al unei abordări comune privind imigrarea? Și după cum s-a spus deja, discutăm acest lucru în cadrul unei uh, cooperări foarte strânse cu Comisia privind ocuparea. Avem preocupări care vin din domeniul ocupării, din domeniul social, în legătură cu nevoile pieței muncii, în legătură cu situația demografică la nivelul UE. Câte dintre aceste preocupări sunt reflectate în dezbaterea privind imigrarea? Pentru că există câteva argumente foarte bune, foarte fundamentate care vin din partea aceasta în legătură cu dimensiunea imigrării, însă dimensiunea de afaceri interne se pare că se axează pe întrebarea cum îi ținem pe oameni în afara UE și în baza căror temeiuri puține le permitem să intre și nu neapărat ne bazăm pe nevoile demografice ale UE. Care este cooperarea dintre miniștrii privind ocuparea și miniștrii pe afaceri interne la nivelul superior? Dacă încercăm să avem aici o abordare comună. Mulțumim! Doamna Chele. Mulțumesc. Am o întrebare foarte simplă. A fost adoptat uh, cardul verde, cardul albastru, îmi cer scuze, acum un an, chiar mai mult de un an, și doresc să știu ce progrese s-au înregistrat în statele membre aici, ce progrese s-au înregistrat, ce s-a pus în aplicare, dacă este cazul care este rezultatul, câți oameni intră în UE cu acest card albastru. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Angelili. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dura să-i mulțumesc doamnei Teron, secretar de stat, pentru prezentarea domniei sale și pentru munca depusă de președinția spaniolă în aceste șase luni. Împărtășesc întru totul unele dintre părerile dumneavoastră, sunt de acord cu unele dintre obiectivele pe care le-ați menționat în această dimineață și pe care ați insistat. Spuneați că trebuie să consolidăm agenția Frontex. Cred că, într-adevăr, Frontex reprezintă un instrument uh, cu o puternică dimensiune europeană. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că trebuie să ne îndreptăm spre acest pact european privind imigrația și azilul. Cred că vorbesc în numele tuturor când spunem că suntem în favoarea unei abordări europene asupra imigrației. Dormi, dorim să avem o imigrație de drept, și aici uh, reiau cuvintele colegului Busutil. Mă refer la politici de primire, la protecția drepturilor migranților legali, ceea ce înseamnă că trebuie să avem o abordare de integrare, de primire, de solidaritate, însă trebuie să aplicăm și reguli, norme și să fim intransigenți față de imigrația nereglementată sau ilegală. Am fost foarte mulțumită să vă aud spunând că trebuie neapărat să protejăm drepturile omului și mai ales drepturile minorilor neînsoțiți, căci chiar și în cazurile foarte numeroase în care minorii se află în situație ilegală, nu putem noi ca europeni să îi tratăm pe acești tineri foarte vulnerabili ca și cum ar fi adulți. Trebuie așadar să lucrăm împreună pentru a elabora o propunere legislativă în acest domeniu și de altfel comisia noastră se va axa pe această propunere. Thank you, Mr. President. Domnul Browns, mulțumesc, domnule președinte. S-a făcut vreun studiu în ce privește problemele provocate în țările care oferă migranți de lipsa de lucrători calificați care au fost educați și formați cu cheltuieli deosebite pe care nu și le pot permite țările acestea. Mai ales în ce privește lucrătorii din sectorul de sănătate. Politicienii britanici se laudă cu rolul cheie pe care îl joacă doctorii și asistentele medicale din țările din lumea a treia, dar cei recrutați pentru a lucra în Europa din lumea a treia e un doctor sau o asistentă medicală educată, formată, cu cheltuieli deosebite în țara de origine. După părerea mea, ar trebui să ramburseze costul acesta pentru a se ocupa de cei bolnavi de acolo. Regatul Unit și alte țări europene ar trebui să-și instruiască oamenii să lucreze în serviciul lor de sănătate și nu să-i uh, răpească din lumea a treia. Aș vrea să întreb de asemenea în ce măsură solicitanții de azil sunt produsul unor războaie ilegale care sunt purtate de SUA și de Regatul Unit, în special în Irak, în Afganistan. Și evitarea unor, uh, unui război, cum ar fi cel planificat uh, împotriva Iranului, o să prevină un alt uh, influx de solicitanți de azil. Bine, am auzit ceva. Sper că nu s-a tradus greșit, spune vorbitor. Termenul capital uman. Această formulare mă face să-mi treacă fiori pe spinare în ce privește chestiunea legată de migrație. Oamenii sunt văzut nu ca oameni, ci ca niște factori de producție care pot fi aruncați. Mulțumesc. Și acum, domnul Tavares. Vă mulțumesc. Am o întrebare în portugheză însă. Doamna ministru, am discutat de aspecte de imigrație legală și de integrare. Cred că în acest sens întotdeauna în Parlamentul European vor exista opțiuni sau perspective și sensibilități diferite. Nu va exista o singură linie politică în legătură cu această temă. Când e vorba de a pune în aplicare politici de imigrație, unii sunt în favoarea unei abordări mai represive, o Uniune Europeană mai închisă, alții o linie mai deschisă. Eu sunt evident în favoarea unei poziții deschise. Ca o mare parte din societatea civilă europeană, după părerea mea. Dar cei care sunt partizani unei linii mai represive sunt, din păcate, întotdeauna în avans față de ceilalți. Modul cel mai eficace de a combate imigrația ilegală este să avem politici eficace și clare de imigrație legală. În Europa e dizer că eh, eh, precisamos de reforçar mais a repressão. Să spunem că trebuie să consolidăm eh, sau să întărim reprimarea imigrației nu ne face să fim mai credibili. Pentru că asta riscă să se traducă printr-o politică ce nu ar mai fi o politică coerentă pentru imigrația legală. În ce privește integrarea, aș vrea să repet ce a spus uh, colegul de Mara. Mare parte acestor politici de integrare sunt totuși politici europene. Chiar dacă nu sunt etichetate ca atare, oricum cred că sunt în partea europeană, mă gândesc la politica de nediscriminare, dar fără îndoială și pentru că instrumentul cel mai util pentru integrare este democrația. Nu e o chestiune doar de școală, sănătate, locuință. Nu sunt în totul de acord cu colegul Diaz de Mara. E vorba și de participare la societate. Și cred că în acest sens instituțiile europene au un rol foarte important pe care să-l joace. Chiar dacă nu pot face mare lucru, pot totuși să fie în linia întâi pentru a lansa astfel de politici. Mă gândesc la dreptul de cetățenie, la dreptul de a participa la alegeri, de a vota pentru cetățenii imigranți. Sper că Spania va fi un aliat al unei mari părți a Parlamentului pentru a considera că imigrații sunt în linia întâi cu condiția să participe, să lucreze, să plătească impozite, dar să participe și la viața societății în sânul care trăiesc în, și în domeniul electoral, participând la alegeri. Aș vrea acum să vorbesc despre refugiați. Aceștia sunt o interfață importantă între comunitatea în general, comunitățile de imigrație Europa face foarte puțin pentru reinstalare. Încercăm să facem mai mult împreună, Parlamentul, Consiliul și Comisia, dar aș vrea să știu care sunt perspectivele, pentru că Parlamentul a adoptat deja două rapoarte privind această reinstalare, reașezare a imigraților. Ce perspective există de la Consiliu? Ce intenție are președinția spaniolă înainte de sfârșitul mandatului cum să orienteze și tranziția spre viitoarea președinție belgiană. E crearea unei unități de reinstalare care este importantă. Um, o linie bugetară pentru această relocare a refugiaților în Europa. Dar nu avem expertiza, nu avem uh, posibilități de a rezolva probleme foarte simple, de simplă birocrație pentru relocarea acestor refugiați. Când uneori nevoie de o perioadă de 2 ani până se face relocarea respectivă, deși ar putea să nu dureze decât cel mult două săptămâni. Și cred că toate grupurile politice sunt de acord că e nevoie de mai mare eficacitate în acest sens. Am prezentat de asemenea un proiect pilot. Un proiect pilot ca să legăm municipalitățile și refugiații pentru a integra noile valuri de refugiați refugiații din generațiile precedente să fie interfața pentru primirea noilor refugiați. Și cred că ar trebui să sprijinim, să însoțim această idee de proiect pilot. Există deja astfel de municipalități care fac astfel de relocare. Așa se întâmplă în țara mea și cred că ar trebui așadar să creăm rețele și vom propune un proiect pilot în acest sens. Mulțumesc. Grazie, Presidente. Iacoli. Grazie, Presidente, signora Secretario. Brevis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă secretar de stat. O scurtă întrebare aș dori să pun. Ne-ați oferit uh, multe informații detaliate în special în ce privește proiectul de directivă privind lucrătorii sezonieri. E o chestiune extrem de delicată. care de fapt se leagă de chestiuni de imigrație și legală și ilegală. E întreaga problematică a muncii, care nu e de un standard decent aici. mulți imigranți sunt uh, utilizați în aceste scopuri. În țara dumneavoastră, guvernul spaniol a, are un permis de ședere pentru lucrătorii sezonieri, care este legat de oportunități de a găsi un loc de muncă. Domnul Kikov. Mulțumesc, domnule președinte. Îi cer scuze că n-am ascultat prima parte a observațiilor pe care le-a făcut ne? Da? și vrea să ridic acest subiect. Chestiunea se leagă nu atât de mult de cum ne ocupăm de imigranți și alții care sunt, fac obiectul unui trafic în Uniunea Europeană, ci mai degrabă relațiile noastre cu țările terțe, care sunt răspunzătoare în multe cazuri de această mișcare de, a oamenilor. Mă gândesc la țări din Africa de Nord, din Africa Occidentală, și mă întreb atunci ce acțiuni puternice au fost întreprinse de președinția actuală în legătură cu aceste țări, să le explice clar că în multe cazuri ei sunt uh, sursa problemelor și trebuie să-și asume această răspundere pentru rezultate nu țările de la periferia Uniunii Europene care trebuie să facă să își asume o povară nenecesară, nemeritată, chiar și cu tot sprijinul de la Frontex. Mulțumesc, spune președintele. Domnul, doamna Botscort. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wou graag eh, aan de minister uh, twee dingen vragen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun două întrebări. Ieri, am auzit-o pe doamna comisar Reding, care spunea că deocamdată în contextul Cartei Drepturilor Fundamentale, Comisia are planuri și propuneri um, pe care să le verifice în ce privește conformarea cu drepturile fundamentale. Carta nu e ceva ce aparține doar Comisiei, aparține și Parlamentului și celorlalte instituții. Și mă întreb dacă președinția spaniolă are propunere în legătură cu modul în care ar trebui să se ocupe Consiliul de această chestiune. A doua întrebare în legătură cu liberalizarea vizelor. Cu câteva luni în urmă, am auzit mult despre negocieri cu Turcia, despre liberalizarea vizelor, ceva care mi se pare foarte important pentru oamenii de afaceri, pentru studenți și așa mai departe, ceea ce ar putea să meargă mână în mână cu acordul privind readmisia. S-a mai întâmplat ceva practic în acest domeniu? Acestea erau întrebările mele. Ponder conjuntamente las observaciones que han sido planteadas. Stimată doamna secretar de stat, aveți cuvântul acum pentru a răspunde la toate întrebările. Gracias, presidente. Ah, si me permiten, quisiera contestar en primer... Dacă îmi permiteți, aș vrea să-i răspund în primul rând eh, domnului Raul Romeva. Era o întrebare care nu are de-a face cu programul președinției, însă cu mare plăcere vă voi spune care este părerea mea în legătură cu această problemă. Va fi o părere în legătură cu ceea ce facem acum în Spania, deoarece în acest domeniu nu există și nici nu are cum să existe o poziție comunitară. Azi, dimine- în această dimineață, în Spania se va discuta o propunere de rezoluție înaintată de un grup politic care cere ca acestor femei să li se interzică să fie acoperite în totalitate, iar restul grupurilor politice de la Senat uh, au prezentat uh, o propunere alternativă cu care sunt și eu de acord. Deci, în primul rând, se arată că se respinge cu desăvârșire orice formă de discriminare, de limitare a demnității și a drepturilor și libertăților femeii. Și se face o trimitere specifică la faptul că astfel de îmbrăcăminte, de vestminte și de practici sunt uh, uh, complet de nedorit. Însă se vorbește de asemenea și despre niște practici, după părerea mea, de bun simț. În primul rând să colaborăm cu comunitățile musulmane. Majoritatea acestora se simt amenințate la rândul lor de aceste practici care nu fac parte din tradițiile lor, mai ales într-o țară ca a noastră, unde comunitatea musulmană provine în primul rând din Maroc. Astfel de veșminte nu sunt deloc tradiționale în Maroc. Deci trebuie să colaborăm cu comunitățile, cu comunitățile mă scuzați, musulmane pentru a promova integrarea, uh, conviețuirea și egalitatea între sexe. De asemenea, să reiterăm nevoia de a respecta Uh, drepturile și demnitatea persoanelor și asta în domenii cum ar fi cel al învățământului. Și în ultimul rând, cred că e foarte important să subliniem un lucru și anume competențele pe care ni le dă uh, sistemul nostru juridic uh, ne permit să facem față oricărei situații care ține de discriminarea femeii. Deci în Spania, prin uh, legea de egalitate, am operat o serie de schimbări chiar și în cadrul codului penal. Și asta pentru a putea aborda uh, aceste probleme de discriminare pe motive de sex. Și în Spania am depus eforturi majore în acest sens, iar legile noastre ne permit să protejăm uh, foarte mult libertatea și securitatea. Cu alte cuvinte, trebuie să avem autoritatea necesară pentru a apăra demnitatea, libertatea și securitatea tuturor, mai ales a femeilor, prin intermediul legilor pe care le avem. Și cred că în Senat uh, se va aproba astăzi această propunere cu care sunt și eu de acord. Acum, în ceea ce prește întrebările legate de președinția spaniolă a Uniunii Europene, voi încerca să răspund uh, în mod general dacă voi uh, omite vreo întrebare, vă rog să-mi atrageți atenția, domnule Lopez Aguilar sau dumneavoastră. În primul rând, domnul Diaz de Mera vorbea despre toate aceste aspecte. În primul rând, ce se prevede în planul de acțiune privind minorii neînsoțiți? E o propunere, un plan de acțiune adoptat la Consiliul de Justiție și Afaceri Interne interne la Luxemburg în urmă cu câteva săptămâni, iar în acest plan figurează 32 de măsuri concrete care se bazează pe principiile și pe cele trei elemente pe care le, le-am uh, pomenit eu. E vorba de țările terțe, de schimbul de practici, de stabilirea vârstei copiilor, uh, însă este un plan de acțiune adoptat, iar acum așteptăm ca aceste măsuri să devină acțiuni concrete încurajate de Comisie și de statele membre. Cât despre Frontex. că nu cred că noi eh, intenționăm atât de mult să dăm noi, eh, să conferim noi competențe acestei agenții Frontex. Noi vrem mai ales ca această agenție să fie mai operativă. Frontex trebuie să fie din ce în ce mai mult un, operativ, un element operativ de control uh, la frontiere și în această dimineață ministrul nostru, mâine dimineață veți discuta cu ministrul nostru de interne, domnul Rubal Calva, despre această temă. Mai există o altă chestiune asupra căreia aș vrea să fac niște comentarii și anume integrarea. În tratatul Uniunii Europene, în momentul de față, așa cum ne spunea și domnul Tavares, avem temeiul juridic pentru a, a lucra pe marginea integrării. Deci aceste politici nu mai sunt considerate politici interguvernamentale, sunt uh, politici uh, comunitare bineînțeles, în domeniul acelor politici care țin de competența comunitară. Deci avem temeiul juridic în tratatul de la Lisabona pentru a lucra pe marginea politicilor europene de integrare. Sunt de acord cu ce spuneați dumneavoastră, domnule Tavares, în această privință și cred că în baza acestui temei juridic oferit de tratat putem progresa. Deci, insist, trebuie să vedem care sunt practicile care ne-au permis să progresăm în uh, anumite uh, regiuni din Uniunea Europeană, să avem un uh, Uh, schimb de bune practici și așa cum spunea și domnul Moraes, ceea ce mi se pare foarte important uh, e că trebuie să introducem uh, această dimensiune a integrării în toate politicile pe care le avem și eu mă referam la strategia 2020. Vorbeam despre niște politici prioritare, politica de primire, de integrare a noilor imigranți, a celor nou sosiți, însă mă refeream de asemenea la integrarea în această societate a unor persoane care nu doar că trăiesc aici de foarte mulți ani, ci de foarte multe ori au chiar și cetățenia statelor membre. Deci e politica care merge de la primirea uh, celor nou sosiți până la uh, acea politică prin care nu se discriminează între cetățeni. Deci avem temeiul juridic pentru a face toate acestea, de aceea e important să începem munca la nivel de miniștri, să vorbim despre integrare, pentru a lua ulterior măsuri concrete. La conferința de la Saragossa, de exemplu, s-a vorbit despre niște măsuri concrete. De asemenea, restul politicilor Uniunii Europene trebuie să uh, fie caracterizate de aceste măsuri de nediscriminare, măsuri uh, care sunt menite să-i integreze pozitiv pe imigranți. Și asta pentru a avea o societate uh, care se caracterizează prin coeziune. De asemenea, în ceea ce privește îngrijorările pe care mi le-a uh, trimis domnul Busutil și doamna Angelili, deci eu vă înțeleg, înțeleg ce anume vă îngrijorează. Noi am lucrat foarte mult în acest domeniu al combaterii imigrației nereglementate. Deci, ca să fiu mai clară, am încercat să ne impunem legile noastre în domeniul imigrației. Eu cred că în ultimii ani, totuși, Uniunea Europeană a dat dovadă de un lucru și anume că am putut avansa mai mult în cadrul acordurilor la care am ajuns decât în uh, cadrul uh, legislației comune de imigrație. Și asta se vede chiar și aici la Parlament. Deci discutăm uh, despre Uh, directiva privind uh, munca sezonieră, de exemplu, și asta a durat 10 ani. Deci noi am fost mult mai capabili să ne ajungem la o înțelegere în ceea ce privește combaterea emigrației ilegale decât în ceea ce privește uh, consolidarea și clădirea unor mecanisme concrete în domeniul imigrației. Și de aceea acum trebuie să ne concentrăm pe asta, să încheiem, să desăvârșim acest cadru juridic uh, comunitar. Dacă nu avem acest cadru juridic, nu putem combate uh, imigrația nereglementată. Deci avem nevoie de acest cadru juridic, respectând, bineînțeles, și competențele statelor membre, care sunt clar uh, semnalate în tratatul de la Lisabona. Prin urmare, mai rămân uh, anumite elemente nesoluționate, de exemplu, munca sezonieră. Trebuie să vă spun un lucru. Noi nu am început uh, această discuție deoarece așteptăm acum propunerea comisiei în acest sens. În această directivă se va reglementa procedura de emitere a permisului de muncă, deci va fi o înlesnire a acestui uh, acestei proceduri și sperăm de asemenea că vor fi reglementate și drepturile acestor lucrători care, așa cum spunea domnul Iacolino, se regăsesc de foarte multe ori într-o situație foarte vulnerabilă. Deci, în țara noastră, ă, acest permis se dă doar dacă există posibilitatea de a avea un loc de muncă. Noi avem în Spania un minister al muncii și al imigrației. Nu spunem că directiva ar trebui să meargă pe aceeași cale, însă e drept că e nevoie de o marjă, așa cum avem și în Spania, pentru a acoperi nevoile reale de muncă sezonieră. Însă, astfel, relația între lucrătorul concret X și locul de muncă devine mai dificilă și de aia gestiunea se face practic prin uh, acele cote. După cum spuneam, aștept uh, propunerea comisiei pentru a pune uh, cap la cap toate piesele acestui puzzle. Acum, în ceea ce privește directiva privind permisul unic. Mă bucur că ați botezat-o cu numele colegului nostru Alejandro Sercas sper să fie într-un ceas bun. Însă sper de asemenea că și Comisia de Libertăți eh, Publice va avea un cuvânt de spus în legătură cu această directivă. E bine, în ceea ce vrește această directivă a permisului unic, noi au făcut eforturi deosebite pentru a ajunge la un acord la Consiliu pe marginea acestei directive. Și domnule Moraes, în legătură cu îngrijorarea pe care ați exprimat-o, îngrijorarea Comisiei, deci o îngrijorare în legătură cu sfera de aplicare a directivei, pot să vă spun că am avansat către, mă scuzați pentru fraza complicată, o mai mare, o mai redusă, o, o intenție mai redusă de a restrânge sfera de aplicare a directivei din partea Consiliului. Deci Consiliul nu dorește atât de mult să restrângă sfera de aplicare a directivei și sper de asemenea că și președinția belgeană va putea progresa în discuțiile cu dumneavoastră și sperăm că această directivă să ajungă um, la capăt. Deci, după cum vă spuneam, avem nevoie deci un cadru coerent în Uniunea Europeană de proceduri pentru intrarea imigranților și pentru drepturile lor. În cazul, acestora, în cazul acesta e vorba de lucrătorii imigranți. În ceea ce privește caracterul circular al acestui fenomen, așteptăm o propunere din partea Comisiei privind transpunerea acelui blue card și suntem siguri că această propunere va veni uh, foarte curând. Vom vedea ce s-a făcut în legătură cu transpunerea acestei directive și vom vedea de asemenea uh, cum funcționează aceasta. Referitor atât uh, la, referitor la directiva privind munca sezonieră și blue cardul. S-a pus o întrebare în legătură cu situația specifică a imigranților din sectorul sănătății. Domnul Brons a pus această întrebare. E o problemă de care se ține cont la comisie și de aceea atât la Blue Card cât și în alte domenii de imigrație noi promovăm un element care cred că este foarte important în acest uh, secol 21 și anume ne gândim la caracterul circular al fenomenului. Noi vrem ca imigrația să devină un cerc pozitiv prin care se învață mai mult, pentru a avea de asemenea repercusiuni pozitive atât în țara în care lucrătorii merg să lucreze, cât și în țările lor de origine, în care s-ar putea eventual întoarce. Deci, într-o fază posterioară a acestei imigrații circulare, țara de origine poate deveni din nou țară de destinație. În ceea ce privește azilul și refugiații, mâine veți avea posibilitatea de a vorbi despre asta cu ministrul uh, uh, spaniol de interne. În ceea ce privește relocația, avem acel program pilot din Malta. E drept că statele membre nu au fost prea generoase în acest domeniu, însă vă pot spune că în țara mea, în Spania, am aprobat o nouă lege și vom încerca uh, să ne alăturăm țărilor care au dat dovadă de solidaritate în ceea ce privește relocația refugiaților. Cred că e atât o nevoie cât și o obligație pe care o avem față de țările terțe. Să nu uităm, aceste țări terțe sunt uh, um, cele care poartă, practic, uh, responsabilitatea uh, unui număr atât de crescut de refugiați și mă refer la țările aflate în conflict. Acum aș vrea să mă refer la țările din uh, Africa de Nord și Africa Occidentală, domnule Kirkhoff. Într-adevăr, relația cu aceste țări uh, de origine a imigranților reprezintă o trăsătură fundamentală a politicii noastre de imigrație. E și un domeniu în care Uniunea Europeană poate veni cu o plusvaloare clară. Deci e important să discutăm cu aceste țări Duminica asta și luni voi merge în prima mea vizită în afara Uniunii Europene, în Maroc, și vă spun, acest dialog cu aceste țări uh, rămâne în continuare o prioritate uh, în cadrul politicii externe a Uniunii Europene și e clar că trebuie să împărtășim responsabilitățile cu aceste țări terțe de origine a imigranților. Vă mulțumesc, stimată doamnă secretar de stat, pentru prezentare. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri atât de cuprinzătoare la toate întrebările eh, adresate de colegii noștri. Dacă nu mai aveți întrebări și nici comentarii, ne luăm la revedere de la doamna secretar de stat și ne continuăm ordinea de zi așa cum era prevăzut. Debería despedirme de estos señores además. Muchas gracias, ha sido un placer. Mulțumesc, a fost o adevărată plăcere să pot să fiu din nou aici printre dumneavoastră. Sper să ne revedem în curând. La revedere. Gracias,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 Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile. Vom începe din nou discuțiile. As usual, we got a heavy... Ca de obicei avem o ordine de zi foarte încărcată și ar fi bine să mergem înainte cu munca, să mergem la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 5 vizează controlul de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Avem un vot aici, de fapt. Vom vota pe marginea unui raport al meu ca președinte al Comisiei Libe pe marginea propunerii Comisiei privind controlul de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. E vorba de articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Fosta procedură de comitologie, mai exact, care, după cum bine știți, a fost înlocuită de noile dispoziții din Tratatul de la Lisabona. Am elaborat un raport în care trei amendamente au fost înaintate, sau pe marginea cărui au fost înaintate trei amendamente, și eu, ca raportor, sugerez să le votăm în bloc. Documentul a fost înaintat, proiectul de aviz, Puteți vedea că este vorba de trei amendamente. Un amendament vizează trimiterea la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, al doilea vizează spațiul european pentru dreptate, justiție și libertate și cel de-al treilea se referă în mod explicit la nevoia de a include textele pregătitoare în dispozițiile privind transparența. În legătură cu documentele luate în considerare de regulamentul 1049-2001. Vă sugerez să facem un vot electronic, însă înainte domnul Busutil da, o cerere din partea PP de a nu vota în bloc. Vă rog frumos. Bine. Doamna Sommer. Da, mulțumesc, domnule președinte. O întrebare. Avem în fața noastră un document al Consiliului, un raport al grupului prietenii președinției. Ce e asta? Can you repeat your question? Vă rog să vă repetați întrebarea, spune domnul președinte. Cine sau ce sunt acești uh, prieteni ai președinției, grupul acesta? Spune doamna Sommer. Am primit un document din partea Consiliului și se spune pe copertă raport din partea grupului prietenii președinției. Vreau să știu cine sunt prietenii președinției. Summer, Mrs. Summer, I've just been reported. Domnule Sommer, spune domnul președinte, tocmai mi s-a spus că e vorba de un grup de lucru care a fost format în sânul Consiliului, sub acest nume specific, grupul Prietenii Președinției. Grupul acesta lucrează în Consiliu de ceva vreme încoace. Abia aflu și eu că există un grup cu un asemenea nume. Da, se poate întâmpla se întâmplă ca președinția să aibă și prieten câteodată, ce să zic. Da, domnule Michel. Doriți să luați cuvântul, domnul Kirkop? Și eu doream să spun că e minunat să crezi că președinția trebuie să-și creeze propriul cerc de prieteni. Poate ar trebui să fim și noi mai prietenoși față de ei. Președintele, ar trebui să creăm un grup numit Prietenii Parlamentului European, poate. Oricum, să trecem la vot. După cum a sugerat domnul Busutil, doriți un vot separat? Toată lumea are cartela de vot electronică? No, no, I think, I think, I think we all got the, we all got the electronic vote. Avem cu toții cartela de vot. Okay, then we're voting. Bine. Facem un test. Vă rog să testăm puțin sistemul. Un vot de testare pentru a vedea dacă funcționează lucrurile. Test, repet. Am deschis votul. Se pare că nu. Now we open the vote. Acum am deschis votul. Vă rog să votați, să vedem dacă funcționează sistemul. Am închis votul. Bine, votăm pe marginea amendamentului 1. Trei, spune președintele. Acum votăm, efectiv. Votăm realmente cele trei amendamente. Amendamentul 1. Well, the first... Chairman, amendment 1. Domnule președinte, amendamentul Unu vizează un considerent și de obicei votăm mai întâi pe marginea articolelor și apoi pe marginea considerentelor. Să începem cu amendamentele 2 și 3 și amendamentul 1 îl sugerez să lăsăm uh, la sfârșit. Președintele, deschidem votul. Am închis votul. Patruzeci și unu pentru, unul împotrivă, deci amendamentul se adoptă. Cel de-al doilea vot, oricare ar fi acela, vă rog, începem. Amendamentul 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 25 pentru, 18 împotrivă, amendamentul se adoptă. Și acum votăm pentru considerent. Amendamentul 1. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 41 pentru, 2 împotrivă, amendamentul se adoptă. Mulțumesc! Am rezolvat treaba. Vot final. Votul s-a deschis. Am închis votul. Lipsește unul, acum e bine. Am închis 41 pentru, două voturi împotrivă. S-a adoptat și acest amendament. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct, și anume punctul 6 de pe ordinea de zi. Acordul dintre Uniunea Europeană și Japonia privind asistența juridică reciprocă în materie penală. Avem un acord aici care pune fundamentul unei cooperări viitoare între Uniunea Europeană și Japonia. În conformitate cu articolul 218 din Tratatul privind funcționarea UE, pentru ca acordul să fie finalizat, este nevoie să se obțină consimțământul Parlamentului European. Dăm cuvântul raportorului, domnului Salvatore Iacolino, care va prezenta raportul său și dacă nu există niciun fel de probleme, dacă nu vă opuneți, Întrucât nu s-a înaintat niciun fel de amendament, putem să votăm. Domnul Iacolino. Mulțumesc. Domnule președinte, e vorba aici despre un acord care ar constitui primul acord între Uniunea Europeană și Japonia. Deci, sub acest aspect specific, ar avea un domeniu de aplicare și o valoare istorică. E vorba de o procedură inițiată în februarie 2009, când Consiliul a autorizat începerea negocierilor pentru încheierea acordului, care a fost ratificat de Consiliu pe 30 noiembrie 2009. Este vorba despre un text care disciplinează și detaliază la modul punctual cooperarea judiciară între Uniunea Europeană și Japonia și introduce o serie de măsuri de protecție în ceea ce privește investigațiile care poate nu se întâlnesc în alte acorduri și care sunt importante. Există anumite elemente foarte semnificative, dispoziții care privez, privesc uh, traducerea. Ne-am ocupat de acest subiect al traducerii pentru a asigura un tratament egal pentru cel care este investigat și cel care inițiază investigația în materia penală. În acest caz, traducerea este garantată și în text se menționează acest lucru, ceea ce reprezintă un element extrem de pozitiv. Sunt prevăzute anumite proceduri, videoconferințe, condiții de înregistrare, documente, extrase bancare, pentru a garanta obiectivitatea procedurii. De asemenea, e vorba și de obținerea de probe și documente. Trebuie să spun că motivele de refuz de cooperare sunt foarte bine reglementate și, bineînțeles, totul ține de suveranitate, de ordine publică și de siguranță. Sunt reduse la acestea, de fapt. Un alt aspect care trebuie luat în considerare este cel al informațiilor privind conturile bancare, dispozițiile privind alte elemente de probă, trebuie să existe caracteristici procedurale satisfăcătoare. De asemenea, acordul s-ar caracteriza prin posibilitatea de a fi pus în aplicare în momentul în care ar considera statele membre individuale că este cazul. Pe lângă acest caracter al complementarității care poate să se dovedească a fi folositor Japonia e una dintre cele mai mari puteri economice la nivel global și acest acord este privit ca fiind unul pozitiv de autoritățile nipone, dar și de autoritățile uh, europene pentru că, într-adevăr, un acord cu astfel de caracteristici este unul pozitiv, care recunoaște, de asemenea, nivelul de protecție adecvat în ceea ce privește cel care investigează și inculpatul. Mulțumesc secretariatului, evident, pentru colaborare, pentru disponibilitatea pe care au arătat-o E vorba, din punctul meu de vedere, de un document care nu prezintă neapărat uh, elemente care ar suscita o dezbatere. E vorba de un text uh, care conține articole mm, inteligibile, care e ușor de înțeles și care va fi ușor de pus în aplicare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Iacolino. După cum am spus, nu s-au înaintat niciun fel de amendamente, nu există niciun fel de obiecții, nu există niciun membru al comisiei care dorește să ia cuvântul din câte am înțeles. Putem să trecem la vot pur și simplu. Da, domnule Bates, Domnule președinte, spuneam că nu există obiecții, însă eu am o obiecție. Vă rog să o să luați notă de ea. Am făcut acest lucru în temeiul tratatului de la Lisabona, care îi dă Uniunii Europene uh, dreptul de a încheia acorduri tratate, însă în acest uh, sens rolul acesta este ilegitim pentru că cetățenii nu au avut dreptul unui referendum. A fost un referendum privind Constituția, în momentul în care aceasta a fost uh, respinsă, trei de fapt, Tratatul de la Lisabona, care este în proporție de 99% Constituția, nu a fost votat de oameni într-un referendum. Deci, oamenii nu au avut posibilitatea de a vota pe marginea sa. Deci UE are dreptul de a crea pur și simplu tratate când și cum dorește, lucru care este cu totul ilegitim și doresc să se ia act de acest punct de vedere pe care tocmai l-am exprimat. Mulțumesc! Domnule da, v-ați uh, exprimat punctul de vedere, însă asta nu are niciun fel de impact asupra votului nostru, care va avea loc în conformitate cu tratatul de la Lisabona, care este în vigoare, se întâmplă să fie în vigoare și care e și obligatoriu pentru toate statele din Uniunea Europeană și care a fost uh, a primit această putere de la Uniunea Europeană. Există posibilitatea în temeiul său de a încheia tratate cu alte state membre din comunitatea internațională și trebuie să sărbătorim acest lucru. Pentru prima oară încheiem o înțelegere cu Japonia, noi ca Uniunea Europeană, în acest domeniu foarte important al cooperării judiciare, penale. Așadar, inițiem votul. Un vot Um, în bloc, un vot unic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 39 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Raportul se adoptă. Mulțumim, domnule Iacolino, pentru munca dumneavoastră. Final vote. Final vote. Hmm, votul final. vote. The vote is open. Se deschide votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. Același rezultat s-a adoptat. Now it's done. Acum chiar că s-a votat. We move to point number seven. Trecem mai departe. Punctul 7. Agenția pentru gestionarea operativă sistemelor informatice pe, de mari dimensiune în domeniul sau în zona de libertate, securitate și justiție. Raportor domnul Coeiu. Dacă mă ascultați, spune președintele. Stimați membri, păstrați uh, liniștea în sală ca să putem continua. Obiectul acestui punct este examinarea proiectului de raport și prezentarea unui aviz al Parlamentului European de la serviciile juridice și decizia privind termenul uh, pentru înaintarea de amendamente. În următoarele minute, domnul Coe o să ne prezinte proiectul de raport privind amendamentele pentru proiectul de regulament pentru înființarea unei agenții pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiuni în spațiul de libertate, securitate și justiție. Serviciul juridic al Parlamentului, prin reprezentanții săi, se vor ocupa de întrebarea ridicată sau formulată și vă reamintesc. Parlamentul European, serviciul juridic, a fost întrebat dacă înființarea aceste agenții informatice care se ocupă de SIS-2, VIS și Eurodac trebuie să se bazeze pe un instrument juridic sau pe mai multe instrumente juridice, ținând cont că în anumite state membre nu participă la toate aceste sisteme informatice sau la toate aspectele unui sistem de IT. Președinția spaniolă va comenta de asemenea acest aspect și apoi o să dau cuvântul reprezentanților comisiei dacă doresc să intervină ca și alți colegi care doresc să participe la dezbatere. Domnule Coe, aveți cuvântul. Chairman, we have a problem. Domnule președinte, avem o problemă. Există o problemă juridică gravă legată de acest raport și până în prezent președinția la întâlniri cu serviciile juridice de la Consiliu și cele două țări principale implicate, Regatul Unit și Irlanda. Și li s-a spus că punctul nostru o să înceapă la 11 și un sfert, ei și încheie în aceste momente întâlnirea și cred că ar trebui să așteptăm să vină, pentru că altfel nu vor putea să răspundă la întrebările noastre și la comentarii. Okay. Okay. Președintele, foarte bine. Ne gândim la sugestia dumneavoastră și amânăm acest dezbatere referitor la acest punct, la această reuniune despre care ne-ați spus. Și atunci ședința aceasta se încheie. Și situația este așa cum e. Și vă propun atunci să amânăm sesiunea cu 15 minute să vedem ce o să se întâmple. Ne reluăm activitatea peste un sfert de oră. Mulțumesc!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

Dear colleagues, uh, I think it's time to continue. Cred că s-a făcut uh, ora la care să ne continuăm reuniunea, spune președinta. We have uh, on the point on the agenda. Suntem la punctul 7 de pe agenda. E această Agenție pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de scară mare. Președintele a anunțat că vom avea mai întâi colegul Carlos Coelho, care va prezenta proiectul de raport, după care vom asculta cele de spus reprezentantul Serviciului Juridic la întrebările care au fost formulate legate de ideea dacă înființarea acestei agenții răspunzătoare pentru sistemele SIS-2, BIS și Eurodac ar trebui să aibă un singur temei juridic sau mai multe. Apoi vom asculta poziția președinției spaniole care va comenta acest aspect și apoi reprezentanții comisiei dacă doresc să intervină. Și apoi vom uh, deschide dezbaterea. Domnule Coi, aveți cu Um, Mulțumesc, președinte. Există două chestiuni diferite legate de această agenție, o problemă juridică și una de fond. Cred că ar trebui să avem o dezbatere separată, pentru că altfel e greu de urmărit toate amănuntele. Ce o să vă sugerez sau propun este să dăm cuvântul Serviciului Juridic al Parlamentului, să ascultăm răspunsul apoi de la Consiliu și dacă dorește și Comisia. De ce? Pentru că am avut niște îndoieli în legătură cu faptul că Comisia a decis să prezinte o singură inițiativă legislativă. Vorbim despre o agenție care va opera diverse sisteme. Cu drept de participare diferit de la diverse state membre. Regatul Unit nu participă la VIS, la SIS numai într-o mică parte și au participare de plină la Eurodac. Deci suntem în ce am putea numi o geometrie variabilă și e o problemă juridică imensă în legătură cu adoptarea acestei inițiative și aș sugera să tratăm mai întâi problema juridică, să ascultăm ce are de spus uh, Serviciul Juridic al Parlamentului și apoi răspunsul Consiliului și dacă dorește și Comisia. Și apoi eu o să vă prezint uh, fondul uh, raportului meu și continuăm discuția. Președinte, mulțumesc, domnule Coeliu. Vom invita reprezentanții Serviciului Juridic al Parlamentului să încerce să răspundă. Thank you. Thank you for this opportunity to present. Vă mulțumesc că am dat posibilitatea să prezint poziția serviciului juridic în legătură cu propunerea pentru această agenție informatică care se va ocupa, după cum a spus raportorul, de gestionarea a trei sisteme diferite, SIS-2, VIS și Eurodac. Cum a spus raportorul, cadrul juridic pentru aceste instrumente este complicat de faptul că nu toate statele membre participă la toate sistemele informatice sau la toate aspectele sistemelor informatice. Regatul Unit și Irlanda participă pe deplin la Eurodac, care nu se bazează pe acquis Schengen, dar participă doar parțial la SIS-2 și deloc la BIS și în conformitate cu participarea la acquis Schengen. În întrebarea adresată serviciului judicați, întreba dacă înființarea agenției să se bazeze pe unul sau mai multe instrumente juridice. Contextul întrebării este uh, un dosar în fața Curții de Justiție privind refuzul Consiliului de a permite Regatului Unit să participe la adoptarea regulamentului de înființare a agenției Frontex. Consiliul a refuzat în temeiul că Regatul Unit nu participă la acea parte a Chiului care se referă la controlul frontierelor. Regatul Unit a contestat această decizie, a intentat un proces și Curtea a sprijinit decizia Consiliului spune că un stat membru nu poate să participe la o măsură bazată pe acquis Schengen fără ca mai întâi să fie acceptată acea parte a acquis cum ar fi controlul uh, frontierei sau politica în materie de vize. În propunerea sa, Comisia a inclus mai multe considerente care exprimă limitarea participării Regatului Unit și Irlandei, cu scopul de a asigura că adoptarea este coerentă cu jurisprudența, mai ales Consilentul 24 spune într-un anumit punct, Legatul Unit nu participă la adoptare și apoi se precizează Regatul Unit ia parte la adoptare din acest motiv. Aceeași problemă se pune și pentru Irlanda. Aceste considerente sunt contradictorii și ilogice. Regatul Unit și Irlanda ori au parte la adoptarea întregului regulament, ori nu dacă li se permite să participe la adoptarea regulamentului, atunci vor participa la măsuri care se bazează pe o parte a chiului pe care aceste țări nu le-au acceptat și deci includerea lor într-un astfel de considerare nu e suficientă pentru a asigura coerența cu jurisprudența Curții Europene de Justiție și adoptarea regulamentului așa cum i-ar crea incertitudine juridică. Dacă Parlamentul consideră că e adecvat, ar putea modifica propunerea pentru a clarifica participarea Regatului Unit și Irlandei. Toate acestea. Întrebarea dacă Regatul Unit și Irlanda ar lua parte la un vot cu privire la texte în întregime rămâne în continuare. O soluție care în principiu n-ar da naștere la probleme juridice ar fi să se adopte instrumente separate. Dar opțiunea aceasta este o chestiune de apreciere politică. În plus, înțeleg că Consiliul propune o altă soluție – pe care o să ne explice Consiliul. Mulțumesc. Thank you. Well, then let's, uh... Președinta, mulțumesc. Să ascultăm așadar ce are de spus președinția spaniolă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După cum probabil ați înțeles din intervenția Serviciului Juridic uh, al Comisiei. Această temă nu este deloc ușoară. La Consiliu această chestiune a cauzat foarte multe îngrijorări. Am uh, discutat despre această temă cu statele membre afectate, cu viitoarea președinție. Eu acum nu vreau să vă obosesc, deoarece nu cred că pot să vorbesc uh, aici în calitate de reprezentant juridic. Mă voi referi la soluția la care ne gândim, iar uh, o reprezentantă a serviciului juridic din partea Secretariatului General al Consiliului vă va da mai multe lămuriri. Dumna ei este persoana potrivită pentru a o face. Bună ziua tuturor! express the solution that uh... Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați de a vă vorbi despre soluția la care ne gândim la Consiliu. Suntem de acord cu Parlamentul European. Există complicații în ceea ce privește participarea Marii Britanii și Irlandei la propunerea privind Agenția pentru gestionarea sistemelor informatice. Și Serviciul Juridic al Parlamentului tocmai v-a explicat acest lucru. Și noi ne-am gândit la această soluție a împărțirii propunerii, însă e foarte greu să o uh, împărțim în mai multe părți și asta din uh, mai multe motive, dar și din motive de ordin practic. Și așa cum a explicat și reprezentanta Serviciului Juridic al Parlamentului European, la urma urmei ține totul de uh, Uh, opțiunile politice pe care le avem. Cum putem soluționa problema fără să împărțim uh, propunerea? Am venit la o altă soluție în baza articolului 4 din uh, protocolul privind achiul Schengen. Conform acestui articol, Marea Britanie și Irlanda pot, în orice moment, solicita participarea la unele sau la toate prevederile din achiul Schengen. Deci, ceea ce vrește propunerea pentru această agenție, credem că ar fi posibil să recurgem la această soluție, deoarece în acest caz se regăsesc uh, toate elementele la care participă sau nu, total sau parțial, Marea Britanie și Irlanda. Care ar putea fi soluția? Marea Britanie și Irlanda ar trebui să solicite să participe la adoptarea propunerii în baza articolului 4 din protocolul Schengen, iar Consiliul va hotărâ prin unanimitatea membrilor uh, ce curs să dea acestei solicitări din partea celor două țări. va fi o decizie a Consiliului asemănătoare cu decizia 65 din 2003, în care Marea Britanie a solicitat să participe la unele prevederi din achiul Schengen, iar Consiliul a oferit celor două țări, Marea Britanie și Irlanda, posibilitatea de a participa. Deci ar fi practic aceeași soluție prin care am reușit ca aceste două țări să participe la adoptarea propunerii pentru înființarea acestei agenții. Am informat deja Marea Britanie și Irlanda în legătură cu soluția aceasta. And a positive reply from the United am primit un răspuns pozitiv din partea Regatului Marii Britanii, în care se spune că Marea Britanie va prezenta această solicitare Consiliului, deci va solicita să participe la adoptarea regulamentului. Deocamdată, Irlanda încă analizează această posibilitate. După ce vom primi solicitarea din partea uneia sau ambelor țări, Consiliul va lua o decizie prin care uh, va autoriza aceste țări să participe la adoptare. Deci astăzi, astfel am avea o soluție juridică întemeiată, fără să fim nevoiți să împărțim propunerea. Deci propunerea pentru Înființarea agenției va rămâne așa cum este, vor fi adoptate considerente la noua soluție. Și am uh, evitat probleme juridice legate de jurisprudența Curții Europene de Justiție. Vă mulțumesc. Îl loc pe reprezentantul Comisiei să intervină, dacă dorește, bineînțeles. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acesta este unul dintre acele cazuri în care toată lumea e de acord cu cu faptele și presupunerile prezentate. Ca și serviciul juridic al Consiliului și Parlamentului, și noi recunoaștem că e o problemă complicată, cu geometrie variabilă. Deci recunoaștem acest lucru. Totuși există anumite precedente. Am mai avut astfel de acte juridice cu geometrie variabilă. Prin urmare, ținând cont de toate elementele pe care le avem, credem că dacă am menține un text unic cu prevederile și lămuririle necesare în legătură cu acoperirea pe care o oferă, oferă și diferitele modalități de participare, ale, a, de participare a statelor membre, la această construcție hibridă, deci credem totuși că un act legislativ unic ar fi soluția cea mai bună. De ce? În primul rând, deoarece credem că dacă am împărțit textul, am contravenit spiritului de a avea o mai bună reglementare. Cu toții cred că putem înțelege de ce. Și de asemenea, am contravenit și spiritului tratatului de la Lisabona, Amendamentele și reconfigurările pe care le-am aduce ar contraveni acestui tratat. Pe de altă parte, trebuie să vedem din punct de vedere practic care ar fi efectele unei împărțiri a textului, deoarece chiar și fără împărțire am avea totuși o construcție hibridă în ceea ce privește SIS-2. partea cea mai complexă din această geometrie variabilă ar fi aceasta. Deci da, chiar dacă am uh, separa vis uh, unde participarea e clară, fie există, fie nu, în ceea ce privește SIS-2, construcția de prin geometrie variabilă ar fi mult mai clară. Deci oricum am avea o construcție hibridă. Dacă am împărțit totuși documentul, am avea un cadru juridic și mai complicat, dat fiind că am avea mai multe acte juridice independente. Deci dacă vom avea un act legislativ unic, limbajul pe care l-am ales și prin urmare vă rog să citiți îndeaproape considerentele 24 și 25 veți vedea că spre deosebire de ceea ce spunea Serviciul Juridic al Parlamentului, se stipulează că în măsura în care Marea Britanie și Irlanda participă. Deci încercăm să facem um, o distinție între aplicarea textului în Irlanda, Marea Britanie și Danemarca. And certainly here we are... Pe lângă acestea, dacă va fi nevoie, vom încerca să găsim un limbaj și mai clar pentru a lămuri lucrurile și mai mult. Mai există o problemă. De justeție, aș zice eu. Trebuie să recunoaștem că aceste trei țări participă financiar la această agenție, ca și celelalte state membre, iar faptul că participă la unele sisteme, iar uh, Comisia va gestiona toate aceste sisteme, deci credem că prin aceasta au dreptul de a participa la votul privind uh, înființarea acestei agenții. Asta nu ar aduce atingere participărilor sau modului în care se va gestiona uh, sistemul ulterior când, ei nu, când aceste țări nu vor mai participa. Serviciul juridic al Consiliului a venit cu această soluție, deci urmează să analizăm situația pentru a vedea ce soluție vom, accepta, vom aproba. Și în ceea ce privește reacțiile Marii Britanii și Irlandei, așteptăm, bineînțeles, reacțiile lor, vom vedea care va fi opțiunea ce se va impune și vom încerca să găsim o soluție împreună cu Consiliul și Parlamentul, bineînțeles. Vă mulțumesc, domnule Tudorache. The, the floor is yours. Carlos. Thank you so much, Chair. Um, I want to thank the, our legal service. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc serviciului juridic pentru claritatea avizului său. Mă bucur să aflu că se pare că la nivelul Consiliului s-a ajuns la o soluție pentru acest impas juridic și sper că și Irlanda poate adera, după cum a făcut-o și Regatul Unit, poate adera la acest instrument și putem să continuăm cu acest raport și proces de creare a agenției. Sugerez calendarul de lucru acum. 12 iulie, termenul limită pentru înaintarea amendamentelor, sugerez eu, Cred că raportul meu este disponibil în toate limbile oficiale. Și dacă îmi permiteți, aș dori să menționez anumite lucruri. De ce avem nevoie de agenție în primul rând? Avem nevoie de agenție pentru că nu avem nicio altă soluție și pentru că Parlamentul însuși a cerut astfel de agenție la modul formal considerăm că această competență nu ar trebui să fie dată Comisiei Europene și, de altfel, Comisia însăși susține că nu dispune de mijloacele și de dorința de a-și asuma o astfel de competență. Agenția executivă nu este o soluție. De ce? Pentru că acest Parlament nu poate să aibă și control democratic și nu putem crea această agenție nu o putem modela așa cum am putea face în cazul unei agenții europene. Deci, agenția aceasta este cea mai bună soluție. În ceea ce primește, privește noile sisteme acum, cred că dacă agenția va fi responsabilă pentru noi sisteme, acest lucru ar trebui să fie soluționat în mod juridic prin intermediul unui instrument legislativ prin codecizie între Parlament și Consiliu. Și ar trebui să specificăm acest lucru în mod foarte clar în text. În al treilea rând, cred că ar trebui să clarificăm obiectivele și sarcinile acestei agenții. Și am înaintat niște amendamente în acest sens. În al patrulea rând, proiectele pilot. Ar fi înțelept să creăm reguli pentru a preveni ca responsabilitățile agenției să, agenției să fie extinse de facto prin aceste proiecte pilot. Am înaintat amendamente pentru a soluționa problema proiectelor pilot într-o manieră adecvată. Sediul agenției. Știți că există două propuneri, una din partea Estoniei și una din partea Franței. Din punct de vedere juridic, noi vedem lucrurile în felul următor. Parlamentul are dreptul la hotărâre în aceeași măsură ca și Consiliul, pentru că aprobăm aceste lege în cadrul procedurii de codecizie. Știm însă că există o tradiție a ajungerii la o soluție în sânul Consiliului. Nu ne vom lupta împotriva acelui, acestei tradiții. Dacă Consiliul uh, ajunge la o soluție bună, nu Parlamentul o va contesta, e clar. Însă, cred că ar trebui să existe anumiți parametri, anumite condiții pentru a ajuta Consiliul să ia o hotărâre pentru a ajunge la o soluție bună. Așadar, propun niște amendamente și cred că ar trebui să redactăm puțin mai bine textul în anumite dintre aceste condiții. Și, în fine, punctul 6, comunicare, infrastructură de comunicare. Nu sunt împotriva ideii de a avea externalizare a infrastructurii de comunicare, însă ar trebui să avem condiții foarte clare pentru ca această externalizare să fie făcută adecvat. Adică, întrebarea este ce condiții trebuie îndeplinite. În acest sens și am înaintat amendamente pe acest punct. Punctul 7. Membrii Consiliului de Administrație și drepturile de vot. După cum vă dați seama, există diferite drepturi de vot în diferite sisteme. Dacă o țară nu este obligată, nu este ținută de instrumente juridice, atunci nu ar trebui să aibă drepturi de a primi informații clasificate de a participa la dezbateri și de a lua hotărâri. Deci, drepturile de vot, drepturile de participare trebuie să fie în conformitate cu participarea în diferitele sisteme, în diferitele state membre. Credem, de fapt, că președintele acestei agenții ar trebui să fie ales dintre membrii desemnați de statele membre care aplică în totalitate toate instrumentele relevante pentru sistemul administrat de agenție. Nu are sens să fie numit președintele doar de un stat membru care e doar relevant pentru un sistem, partea unui singur sistem. Și acum, chiar în fine, protecția datelor și controlul democratic eu am propus uh, niște amendamente pentru a crește nivelul protecției datelor și al controlului democratic și sper că vom primi sprijinul colegilor noștri pentru a putea obține amendamente mai bune până pe 12 iulie, pentru ca această comisie să poată discuta și vota acest proiect în septembrie, după vacanța de vară. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Coelho, pentru această prezentare clară. Acum putem înainta cu discuția. Am două solicitări de intervenție din partea colegilor, domnul Albrecht și apoi doamna Ladford. Mai există cineva care dorește să ia cuvântul? În regulă, domnul Albrecht. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Coelho pentru raport. Apreciez aceste amendamente bune, deși sunt foarte critic în ceea ce privește infrastructura centralizată pentru aceste baze de date, mai ales din punctul de vedere al protecției datelor, totuși îmi doresc să subliniez că dispozițiile bune, lăudabile, împotriva interoperabilității dintre bazele de date sunt elemente cheie pentru Parlament și ar trebui să clarificăm faptul că acesta este fundamental pentru Parlament și va rămâne așa și în viitor. E un principiu pe care dorim să-l susținem. Nu e o situație punctuală în care să spunem acum suntem forțați să facem asta, nu avem nicio altă alternativă de a crea această infrastructură, pentru că apoi în viitor să deschidem totul pentru interoperabilitate. Nu, e un principiu fundamental al Parlamentului European. Nu dorim acest lucru din cauza principiilor noastre legate de protecția datelor. Pentru că noi considerăm că există un pericol în a combina toate aceste baze de date care au fost create pentru scopuri specifice, pentru alte scopuri decât cele care ar putea fi luate în considerare acum. Deci nu dorim așadar ca acestea să fie interoperabile. Acest lucru este foarte important din punctul meu de vedere și dacă nu avem pe acest punct dispoziții foarte clare și ferme, pentru mine și poate pentru Parlamentul European în general ar fi greu să acceptăm astfel de combinare. Uh, pentru că ăsta ar trebui să fie unul dintre scopurile noastre principale ca și comisie. Doamna Ladford. Mulțumesc, doamna președinte. Împărtășesc părerile domnului Albrecht. A fost părerea tradițională a acestei comisii în trecut. O părere care a fost reflectată foarte precaut de domnul Coelho. O agenție comună nu înseamnă deloc fuzionarea bazelor de date sau interoperabilitatea. Acestea sunt chestiuni cu totul separate. Sunt uh, diferite, intelectual vorbind, și nu văd uh, de ce ar trebui să existe un efect de contagiune de la management comun la ruperea acestor ziduri chinezești între bazele de date. Deci una nu e alta. Am o încredere foarte mare în munca făcută de domnul Coelho în acest uh, domeniu, ca de obicei. Domnia sa are multă experiență, mai ales în ceea ce privește SIS, dar în general are multă experiență în administrarea bazelor de date europene și experiență în domeniul bunelor norme de care avem nevoie pentru un bun management, o bună protecție a datelor și pentru respectarea legilor din acest domeniu. Sincer, nu am citit nici avizul Serviciului Juridic al Comisiei sau al Consiliului. Au ajuns cam târziu. Nu prea înțeleg foarte bine ce a spus uh, Serviciul Juridic, însă dacă l-am înțeles bine pe Carlos Coelho, domnia sa este gata să ia în considerare toate discuțiile juridice și concluziile juridice care ar putea rezulta din acest dialog, în anumite limite, evident cred că are o perfectă dreptate. Nu putem permite țărilor neparticipante să uh, abuzeze de drepturile lor juridice în ceea ce privește procesul de luare a deciziilor sau accesul la SIS. Primul pilon, ceea ce numeam primul pilon, partea de prim pilon a SIS. Pentru că asta nu e în Eurodac. Acum, faptul că fac parte dintr-un partid de opoziție sau un partid de guvernare în funcție de timp, ei bine, asta nu îmi schimbă părerea în, funcție, ă, în ceea ce privește limitele juridice. E foarte bine ca Regatul Unit să inițieze recurs într o într-o instanță în ceea ce privește chestiunile legate de Schengen, de Frontex, de regulamentul privind pașapoartele, uh, accesul la datele din vis și Curtea de Justiție va lua o hotărâre, asta e, și va trebui să respectăm asta. Deci nu văd ce e rău. Regatul Unit poate încerca să testeze limitele și nu văd că ar fi rău uh, să încercăm să vedem unde sunt aceste limite. Sprijin aceste forțe, să sprijin și ceea ce spunea Comisia. Sper să ajungem la o claritate într-o abordare integrată și globală cu diferite norme care să fie transparente și clare. Însă nu faceți o... Nu încercați să creați confuzie în uh, cititorul obișnuit, în toda, în mintea cititorului obișnuit. Întotdeauna am avut o problemă cu pilonul 1, pilonul 3, acum cu tratatul de la Lisabona avem un instrument juridic, o zonă, și cred că legătura cu o mai bună reglementare este esențială. Trebuie să avem un pachet. Bineînțeles, trebuie să avem o matriță foarte clară în legătură cu um, acces, cu participare. Raportorul menționa precizia și abordarea generală și spunea că nu sunt două concepte incompatibile, deci sper că vom ajunge la un rezultat care să partice să respecte limitele non-participanților acolo unde aceștia pot participa, dar de asemenea să și protejeze rolul achiului Schengen. Și am o lungă dorință în legătură cu dizolvarea celor limite în cazul Regatului Unit, Irlandei și Danemarca. Poate această uh, dorință se va îndeplini, deși poate că mai, mă mai așteaptă câțiva ani de frustrare. Mulțumim, doamnă Ledford. Președinția dorește să comenteze sau să intervină pe aceste puncte? Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că pentru președinția spaniolă bien o mal durante seis meses el trabajo en este După ce am condus lucrările la acest dosar pe care l-am preluat de la președinția suedeză, e o adevărată plăcere să vedem cum sunt uh, salutați anume, anumite poziții care se întrevăd deja în acest document. E vorba de ceea ce am reușit la grupurile de lucru Suntem destul de apropiați de poziția la care a ajuns și Parlamentul European și nu va trebui să insistăm asupra aspectelor la care s-a a plecat cu atâta măiestrie domnul Coelho. Deci fie că am ajuns la un acord asupra elementelor, fie că am recunoscut Uh, faptul că lucrurile erau foarte complexe. Deci, în orice caz, raportul domnului Coelho va veni practic în momentul uh, potrivit pentru a putea uh, soluționa problemele restante. Domnului Albrecht și doamnei Latford, aș vrea să le spun următoarele lucruri. De fapt, un sfat pe care l-aș avea. Cele mai uh, buni garanții pe care vrem să le dăm acestui sistem sunt preocuparea noastră, deci nu vrem să avem un sistem care să devină vulnerabil. Deci tot ceea ce ține de gestionarea datelor, de condițiile de acces, vrem ca totul să fie bine șlefuit. Atât pentru ceea ce deja e în vigoare, cât și pentru proiectele pilot. Deci avem nevoie de un text juridic, un temei uh, juridic stabilit în procedura ordinară între Parlament și Consiliu. Asta o știm clar uh, și am știut-o întotdeauna la toate grupurile de lucru de la Consiliu. Deci este o garanție pe care pot să vă dau din partea președinției spaniole. Vă mulțumesc. Thank you. Now the commission. Mulțumesc, comisia are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, că mi-ați dat din nou cuvântul. Mulțumesc raportorului pentru raport și pentru munca foarte constructivă. Dacă analizăm majoritatea amendamentelor, ei bine, ni se pare acceptabilă în marea lor majoritate, așa cum sunt ele, sau cu reformulări minore. Mă refer la un singur exemplu. Salutăm sugestiile făcute referitoare la procedura de numire a directorului executiv, însă există multe alte amendamente și exemple unde credem că sugestiile făcute în raport sunt bune și că ele consolidează textul. Aceasta este părerea noastră, în general. Există anumite puncte, însă, pe marginea cărora avem preocupări legate de formularea din raport și foarte pe scurt voi încerca să le menționez. Infrastructura de comunicare, în primul rând, salutăm faptul că primește o vizibilitate mai mare. E un aspect de administrare a sistemelor care este în mod evident prezent în temeiurile juridice ale tuturor sistemelor. Așadar, menționarea sa specifică în text nu face altceva decât să consolideze și să clarifice sarcinile agenției. Cu toate acestea, și mă refer mai ales la amendamentul 14, considerăm că aceste condiții detaliate care sunt incluse în acest amendament merg dincolo de ceea ce ar fi necesar pentru acest text juridic. De ce spun asta? Pentru că în temeiul juridic pentru SIS, VIS și Eurodac avem deja în fiecare caz în parte condiții clare în legătură cu securitatea infrastructurii de comunicare a rețelei. Și după cum spuneam, aceste condiții există deja, nu există niciun sens ca dumneavoastră să suplimentați aceste condiții prin acest text. Mai mult, competențele și responsabilitățile legate de dimensiunea contractuală și de securitatea sistemelor, mai ales la SIS-2, vor ține de comisie și de competențele sale și după ce își preia sarcinii în agenție. Și asta vine din temeiul juridic al SIS-2, spre exemplu. Așadar, a introduce în acest text de creare a agenției condiții de securitate a infrastructurii de comunicare ar merge în sensul opus responsabilităților subliniate deja în temeiul juridic și care vor fi de competența Comisiei după ce agenția își prea sarcinile și chiar după aceea. De fapt, în formularea acestor condiții, credem noi că există lucruri care merg în direcția unor definiții, a unor uh, condiții de licitație, care credem noi nu au ce căuta într-un text juridic și care trebuie discutate în procedurile contractuale pentru care Comisia va rămâne răspunzătoare. Acum, trecem la celelalte puncte despre care am dorit să vorbim. De exemplu, amendamentul 24 în ce privește calitatea de membru în Consiliu. Există un motiv pentru care s-au sugerat doi membri în loc de unul și anume pentru că, după cum tocmai v-am spus, această agenție, comisie, are un rol care trece dincolo de poziția instituțională obișnuită a comisiei la astfel de consilii de conducere. Comisia își va menține responsabilități specifice în ce privește infrastructura de comunicare din aceste motive, credem că comisia ar trebui să aibă mai mult decât uh, un loc, așa cum se întâmplă de obicei, și am sugerat că am dorit să menținem această propunere, să avem doi reprezentanți în Consiliul de Conducere. Când e vorba de accesul la documente pentru statele membre care nu participă la amendamentele 13 și 37, consider că sunt două probleme diferite. Participarea și votul sunt lucruri care trebuie să respecte geometria variabilă de participare a statelor membre în sistem. Cu toate acestea, accesul la documente n-ar trebui să urmeze aceeași logică, pentru că, da, deși nu votează, credem că toate statele membre participă, de fapt, la agenție. Trebuie să aibă acces la documente, la aceste informații, chiar dacă, după cum am spus, n-ar vota activ. Dacă ne gândim de asemenea că majoritatea chestiunilor ar fi orizontale, activitățile la agenție se leagă de gestionarea sistemelor ca atare. Deci ar fi aproape automat chestiuni orizontale tehnice, ar fi foarte dificil de separat modul în care un stat membru ar vedea părți dintr-un document și nu și alte părți. Și am sugerat așadar ca interdicția de acces la documente să fie reconsiderată. În ce privește grupurile de consiliere, foarte pe scurt, Credem că logica de a avea un grup de consiliere și de a asigura că Consiliul de Conducere are acces la expertiză și contribuții tehnice pentru fiecare sistem. Iată de ce am prevăzut în text că ar trebui să existe posibilitatea de a înființa alte grupuri de consiliere în funcție de alte sisteme de viitor care vor fi adăugate în competența acestei agenții și să le vedem reflectate în text. În ce privește publicarea procedură de selectare pentru directorul executiv. Amendamentele raportorului sugeră să, sugeră să se facă după alegerea Consiliului de Conducere. Noi ne-am pronunțat în favoare de a nu avea această limită, pentru că e în interesul înființării mai rapide a agenției să se permită publicarea postului de director executiv chiar înainte de prima ședință a Consiliului de Conducere. Nu au nicio legătură una cu alta. În comunitate cu procedură, comisia răspunde de pregătirea procedurii de publicare și suntem mai mult decât pregătiți să începem cu aceste activități chiar înainte de prima ședință a Consiliului de Conducere. Finally, as to the voting rights of the... În fine, ce privește drepturile de vot ale țărilor asociate, în discuțiile pe care le-am avut la Consiliu, la grupul de lucru, au mers în direcția în care doream să lăsăm chestiunile de drepturi de vot pentru momentul în care țările asociate vor negocia participare la agenție. Iată de ce, în mod deliberat, am evitat să includem formularea voting rights în textul articolului ca atare. Pentru că introducerea acolo ar implica oarecum că au aproape în mod automat uh, dreptul de a discuta dreptul de vot. Noi considerăm că ar trebui să fie lăsat pentru negocierile bilaterale uh, la care vor participa țările asociate pentru participare la agenție. În fine, dar nu de mai mică importanță, chestiunea interoperabilității ridicată de unii membri acestei comisii parlamentare. Și o să spun doar că, cu siguranță, e un lucru la care comisia a fost foarte atentă și temeiul juridic pentru fiecare sistem stabilesc clar limitele în această privință. E de asemenea un lucru pe care agenția, cu privire la care agenția nu poate să-și asume funcții proprii, în nume propriu, n-ar putea să facă mai mult decât ce le spune să facă temeiul juridic pentru fiecare domeniu și de câte ori va fi un nou sistem, adică nouă oportunitate, să spunem, de a stabili interoperabilitatea, să l decide prin codecizie și acest Parlament și statele membre și Consiliul ar avea un cuvânt de spus. De câte ori s-ar înființa un nou sistem? Deci credem că temeiul juridic al fiecărui sistem trebuie să creeze limitările necesare și cum sunt acum, creează aceste delimitări și prevăd toate garanțiile pentru a evita interoperabilitatea ca agenția să nu-și asume prea multe funcții. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu știu dacă raportorul ar dori să mai spună ceva. Um, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru cuvintele amabile din partea colegilor, președinției și comisiei. Aș vrea să reamintesc că atunci când am prezentat proiectul de raport, am făcut-o după ce am discutat cu raportorii din umbră. Deci sunt multe îngrijorări comune, nu sunt doar ale mele. Au venit în urma acestei dezbateri foarte bune cu raportorii din umbră, care aș dori să le mulțumesc <clears throat> pentru contribuție. Iată de ce preocupările domnului Harbert în ce privește interoperabilitatea este bine tratate la amendamentul 9, unde am prevăzut să se interzică orice fel de interoperabilitate între acele sisteme. Sunt de acord cu comentariile făcute de domnul Habet și doamna Latfel. Iar în ce privește comentariile făcute de comisie, nu o să mă refer la toate acestea. Vom lucra la ele sau în baza lor și ne vom gândi la argumentele furnizate. Și vreau să mă refer la 3 sau la 4. Mai întâi, amendamentul 14. Pot să înțeleg că argumentul comisiei intrăm prea mult în amănunt în ce privește condițiile de la articolul 14. Dar avem motive să facem acest lucru. Suntem foarte îngrijorați în legătură cu securitatea acestor rețele. Am adresat deja Comisiei o întrebare cu privire la teste și aștept uh, răspunsul din cât știu eu. Există vești foarte îngrijorătoare în ce privește aceste sisteme. De exemplu, există un birou la Cairo, în Egipt, unde sunt disponibile toate informațiile, unde tot personalul are în buzunar foarte multe informații în legătură cu numele, adresa, protocolul de internet și diverse aspecte, puncte de acces privind administrația statelor membre. Pentru am făcut o externalizare, o agenție, o întreprindere europeană a externalizat cu biroul lor din Egipt și sunt foarte îngrijorat cu condițiile de securitate cu aceste teste. La Bratislava, din cât am aflat, condițiile de securitate ale clădirii unde sunt serviciile, unde funcționează, sunt deplorabile. Și avem preocupări grave în legătură cu acest sistem de testare. Aștept răspunsuri de la Comisia Europeană în acest sens. Și aș prefera să existe garanții în textul juridic. Înțeleg când Comisia spune că aceste condiții probabil că n-ar trebui să fie într-un text juridic, dar pot să vă răspund. Legiuitorul decide ce să fie și ce să nu fie în text. Dacă legiuitorul vrea să aibă și amănuntul, avem dreptul să includem amănuntul. Parlamentul și Consiliul pot decide care să fie textul legii. Dacă nu avem nicio securitate dacă avem temeri întemeiate în legătură cu modul în care se fac lucrurile, ar trebui să avem prevederi juridice pentru a evita probleme suplimentare. Un al doilea punct. Accesul la documente. Punctele 36-37. Nu pot să înțeleg de ce ar trebui să dăm acces la documente pentru un sistem dacă un stat membru nu participă pe deplin la sistemul respectiv. Înțeleg că sunt documente, dacă spunem așa, orizontale, cu caracter orizontal, care se referă la gestionarea agenției însăși. Atunci e genul de document pe care nu-l putem uh, tăia în bucățele, dar sunt cu siguranță și documente care se referă la fiecare sistem și, după părerea mea, accesul acestei informații ar trebui să fie dat doar statelor membre care participă la sistemele în cauză. În ce privește grupurile de consiliere, din cât știu eu, aceste grupuri de consiliere sunt prevăzute în legătură cu noile sisteme. Dacă spun că noile sisteme ar trebui să fie adăugate printr-un instrument juridic la agenție, în acel moment când aprobăm instrumentul juridic, ar trebui să ne ocupăm de problema grupului de consiliere, grupului consultativ. Dacă vrem să înființăm un fel de registru PNR european și să dăm agenției dreptul de a face ceva în această privință, în legea prin care decidem să adăugăm acest PNR la agenție, ar trebui să prevedem grupul consultativ pentru a trata acele chestiuni. Așadar, doamnă președinte, în încheiere, sunt gata să lucrez cu Comisia Europeană în ce privește multe alte detalii pe care doresc să le tratăm pe mai departe, alte contribuții, unele legate de Consiliul de Conducere, de Director și așa mai departe. În orice caz, cred că ar trebui să cerem să existe o agenție care să se poată ocupa de problemele pe care le avem și problemele pe care le avem sunt că avem nevoie de o agenție care să gestioneze aceste baze de date cu un nivel adecvat de protecție a datelor, cu un nivel bun de eficiență, cu un nivel bun de calitatea datelor, cu un nivel bun deficiența economică a costurilor și așa mai departe. Și sper că vom putea adopta cea mai bună lege posibilă ca să dăm cea mai bună soluție. Și aș vrea încă o dată să mulțumesc Comisiei Europene pentru că a făcut această propunere care a fost exact ce a cerut Parlamentul Comisiei Europene să facă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Coelio! O să încheiem discuția la acest punct de pe agenda și aș menționa încă o dată ce s-a mai spus și din partea raportorului. Termenul pentru amendamente este 12 iulie la prânz. Și ajungem acum la ultimele două puncte de pe agenda pentru ședința de dimineață. O dezbatere comună privind acordul dintre Uniunea Europeană și Georgia privind facilitarea emiterii de vize și acordul dintre UE și Georgia privind uh, readmisia persoanelor uh, care stau fără autorizare. Avem ca raportor la mele raporte doamna Natalie Grisbeck. Trebuie să vă dau o scurtă informare. Decizia de a negocia aceste acorduri cu Georgia a fost luată la Consiliu în septembrie 2008 Negocierile au avut loc în 2009 și cele două acorduri au fost parafate în noiembrie 2009. Acordul de facilitare a vizelor a fost uh, semnat deja de Consiliu joia trecută, pe 16 iunie. Acordul primei admisia nu poate fi încă semnat, întrucât Regatul Unit și Irlanda mai au trei luni în care să adere. Acum o să dau cuvântul Comisiei să prezinte membrilor uh, Comisiei noastre parlamentare conținutul celor două acorduri, apoi o să invit reprezentanții președinției spaniole, dacă doresc să ia cuvântul, și apoi o să deschidem discuția generală pentru membrii Comisiei. Mai întâi dăm cuvântul Comisiei Europene. Uh, merci. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus și dumneavoastră, Semnalul pentru lansarea negocierilor pe marginea acestui acord a fost dat de Consiliul European Extraordinar care a avut loc pe 1 septembrie 2008. În urma gravei crize pe care nu am uitat-o. Șefii de stat și de guvern vreau să transmită poporului gruzin un semnal puternic, să le arate că Uniunea Europeană dă dovadă de solidaritate. Și asta, și bineînțeles, printre alte inițiative, se regăsea și acest domeniu al mobilității persoanelor și al contactelor între persoane. De aceea ni s-a cerut să începem acest proces de negociere, care, așa cum a spus și dumneavoastră, doamnă președinte, a fost uh, destul de rapid deoarece după ce în octombrie 2008 am primit de la Consiliul European autorizarea de a deschide negocierile, am avut nevoie de mai puțin de un an de zile pentru a ajunge la capătul negocierilor cu partenerii georgieni. Acordul privind facilitarea eliberării vizelor și cel privind readmisia sunt uh, două acorduri uh, destul de asemănătoare de modelul standard pe care îl are Uniunea Europeană. În ceea ce privește acordul privind facilitarea liberării de vize Schengen, acesta le va oferi cetățenilor georgieni o serie întreagă de înlesniri, așa cum se spune și în titlul acordului. De exemplu, e vorba de termenul maxim pentru emiterea vizelor respective fixat la 10 zile, vorba de taxele care au uh, scăzut de la 60 la 35 de euro, în unele cazuri vizele fiind gratuite pentru anumite categorii de călători, cum ar fi studenții, jurnaliștii sau persoanele care participă la evenimente culturale, artistice sau copiii copiii, pensionarii sau persoanele handicapate. Aceleași categorii de călători potențiali vor beneficia de alte înlesniri. În ceea ce privește, de exemplu, simplificarea documentelor uh, care trebuie prezentate pentru a obține viza sau emiterea de vize cu intrări multiple. Impactul estimat uh, al acestui acord, deci în față de numărul de vize cerute, este de în jur de 60.000 de călătorii pe an. Deci 60.000 de călători din Georgia cer o viză Schengen pentru a călători în spațiul Schengen. Obiectivul este ca prin aceste înlesniri de mobilitate numărul de călători să poată crește pe viitor. Ca și în alte situații, acordul prevede derogarea de la obligativitatea vizei pentru cei care dețin pașaport uh, diplomatic, ceea ce va înlesni, bineînțeles, contactele oficiale între autoritățile gruzine și omologilor uh, europeni. E interesant să ne dăm seama că după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, acest acord privind facilitarea liberării de vize va fi primul acord asupra căruia Parlamentul European își va da avizul conform. O evoluție instituțională interesantă din acest, din acest punct de vedere. Ca întotdeauna în cadrul strategiei hotărâte de Uniunea Europeană, acest cadru uh, acest acord de facilitare a vizelor este făcut în concordanță cu un alt acord privind readmisia persoanelor. Acord asemănător cu alte acorduri similare pe care le-am negociat și încheiat cu alte țări terțe. Acesta se aplică nu doar cetățenilor uh, georgieni aflați în uh, situație de ședere ilegală, ci și tuturor cetățenilor din țări terțe care au trecut în mod sigur prin Georgia înainte de a ajunge pe teritoriul Uniunii Europene, unde sunt uh, identificați ca aflându-se în situație ilegală. Și aici despunem de anumite date care ne permit să măsurăm impactul unui asemenea acord. Ultimele statistici disponibile sunt din anul 2007, moment în care în jur de 4800 de cetățeni georgieni fuseseră într-un mod sau altul identificați în situație de ședere ilegală pe teritoriul unui stat membru. În ceea ce privește acordurile de readmisie, acesta este cel de-al doilea acord de acest tip, după acordul cu Pakistanul, deci cel de-al doilea acord la care se aplică procedura de aviz conform din partea Parlamentului European. Există însă și niște clauze de garanție la care, asupra cărora ne-a atras atenția Parlamentului, e vorba de exemplu de protecția datelor personale, Uh, schimbate în cadrul acestui acord sau de tot ceea ce ține de respectul uh, desăvârșit al instrumentelor de drept internațional din partea celor două părți. Uh, e vorba mai ales de drepturile omului. Georgia, bineînțeles, din 1999 a aderat la Convenția de la Geneva din 1951 privind refugiații. Iată, doamnă președinte, cele două texte supuse Parlamentului European. Aceste acorduri um, răspund unor așteptări um, deosebite din partea guvernului și poporului georgian. Sunt uh, un mod de a ilustra în mod tangibil solidaritatea pe care o avem față de această națiune. Așteptăm acum să se exprime și reprezentantul președinției spaniole în legătură cu aceste acorduri și așteptăm, bineînțeles, avizul conform al Parlamentului European. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum președinției spaniole. Gracias, señora presidenta. Eh, me... Mulțumesc. În primul rând, mă voi referi la acordul de readmisie. Tenido este acord, la comisie lo a explicat. Așa cum s-a cum a explicat comisia, noi uh, am vrea să spunem în primul rând că suntem foarte mulțumiți de negocierea purtată. Nu niciodată nu e ușor să negociezi cu o țară terță. Credem că, că cei de la Comisie au făcut o treabă nemaipomenită și de aceea îi vom cere Parlamentului European să își dea consimțământul, dacă este de acord cu conținutul acordurilor, pentru a le putea ratifica. Așa cum spunea domnul Lebrauer, conținutul acestor acorduri uh, este practic uh, cel clasic din astfel de acorduri. Sunt uh, recopilate um, obligațiile ambelor părți, eh, se face trimitere la Convenția de la Geneva și alte convenții de drept internațional. Noi la Consiliu, deci, suntem eh, foarte mulțumiți de aceste acorduri. Vreau să vă spun că eh, Consiliul încă nu a semnat, așteptam consimțământul Parlamentului și așteptăm de asemenea să se respecte o, o clauză privitoare la Regatul Unicii la Irlanda. După cum știți, conform tratatului și al protocolelor anexe, aceste țări au un termen de trei luni pentru a înștiința pentru a ne știința dacă doresc să participe la um, această politică de imigrație. Această perioadă încă nu s-a încheiat și deci e vorba de acordul de readmisie aici. În schimb, la acordul privind facilitarea vizelor, aceste țări nu trebuie să participe, deci lucrurile au avansat mai repede. Deci vreau să spun încă o dată, suntem mulțumiți uh, de conținutul uh, acestui acord și sperăm ca și Parlamentul să-și dea acordul. Deci e vorba de acordul de readmisie. În ceea ce privește celălalt Privind facilitarea eliberării vizelor, loc pe colegul meu care se ocupă de acest domeniu să ia cuvântul. în eh, realitate, eh, tengo ya muy poco que añadir. E... Eh, nu prea am nimic de adăugat în legătură cu această temă. Deși nu e vorba strict de vize, în concluziile Consiliului European Extraordinar din 1 septembrie 2008, se făcea referire în contextul consolidării relațiilor uh, dintre UE și Georgia, deci se făcea referire la o zonă de liber schimb care va fi un subcapitol dintr-un uh, acord de asociere ulterior care va începe să fie negociat probabil uh, acum în luna iulie. Va fi negociat uh, la oaltă cu alte acorduri din, cu țări din această zonă Caucazului de Sud Armenia, Azerbaijan, deși în cazul Azerbaijanului, care nu face parte din OMC, nu va exista posibilitatea de a negocia un acord de liber schimb. Asta e tot ce vrem să spun. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Acum vor interveni membrii. În primul rând, o rog pe doamna Grisbeck, pe raportoare, să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Dragi colegi, aș vrea și eu să le mulțumesc reprezentanților Comisiei și Consiliului pentru lămuririle pe care ni le-au adus în legătură cu aceste două acorduri. E o prezentare, dar practic și o concluzie, deoarece cred că vom putea discuta împreună cu colegii uh, diferitele modalități privind condițiile tehnice Ne aflăm într-o etapă foarte interesantă de modificări, într-o etapă inovatoare, așa cum au reamintit uh, și reprezentanții Comisiei și Consiliului. Deci, poziția Parlamentului e fără precedent. E vorba și de o modificare istorică, deoarece există o voință clară de a ne apropia de Georgia, voință exprimată printr-o serie de acțiuni politice majore, cum ar fi aderarea la Consiliul Europei, la OMC, acordurile de parteneriat cu Uniunea Europeană. După episodul traumatizant prin care a trecut Georgia, dar și Uniunea Europeană, episod uh, provocat de invazia Rusiei în Osetia de Sud și în Abhazia. Astfel, principalele elemente din politica de vecinătate a Uniunii Europene au fost modificate, au fost afectate Uniunea Europeană a reacționat uh, rapid și a venit cu această decizie de sprijin clar uh, în urma deci, uh, deciziei luate la Consiliul European din septembrie 2008. s-a hotărât atunci să se lanseze negocierile. Pe lângă aceasta există o serie de acțiuni politice întreprinse de instituțiile noastre europene, de exemplu, pe 20 mai, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind strategia europeană pentru Caucazul de Sud, la care v-ați referit și dumneavoastră. Prin această rezoluție cerem să existe o strategie activă în această regiune pentru a consolida uh, prosperitatea, stabilitatea, pentru a uh, duce la soluționarea conflictelor, um, încă nesoluționate. Acestea sunt oarecum o stand-by. Georgia ar fi mai bine să se îndrepte către Uniunea Europeană decât uh, către alți uh, actori. Dumneavoastră ați vorbit uh, foarte bine despre diferențele juridice între cele două acorduri. Acordul de readmisie trebuie să existe din punct de vedere juridic pentru ca celălalt acord de facilitare a vizelor să poată exista. În ceea ce este tarifele, elementele categoriile de persoane, toate aceste condiții sunt bine exprimate în acord. Deci, pe scurt, Vom înlesni această cooperare nu doar cu statul respectiv, ci și cu populația acestea, volumul de persoane este oarecum uh, mediu, deși va fi în creștere. Pe de altă parte, se consolidează și se organizează relația dintre Georgia și Uniunea Europeană prin aceste negocieri și prin încheierea acestor. un acord care marchează o primă etapă în ceea ce privește puterile Parlamentului European după tratatul de la Lisabona. Deci nu putem face um, o comparație directă cu acordul cu Pakistanul, există elemente foarte deosebite din punct de vedere juridic, deoarece Georgia, pe lângă condițiile de reciprocitate clară conținute în acest acord, e semnătară nu doar a Convenției Europene a Drepturilor Omului, ci și a Convenției de la Geneva privind refugiații. Este o acțiune importantă începutul uh, unei serii de modele standard, cum spuneați dumneavoastră. E vorba de un sistem de securitate și de încadrare juridică în concordanță cu uh, voința Parlamentului European. Uh, o persoană a cerut să cuvântul, doamna Zdanoca doamnă președinte. Grupul meu politic sprijină acești pași în sensul facilitării eliberării vizelor cu partenerii noștri. Nu avem nicio obiecție, mai ales pentru că e o formă tipică, standard de acord însă avem preocupări în ceea ce privește readmisia. Trebuie să fim precauți acolo. Mă refer la tratatul de readmisie. Întrebarea mea este adresată Comisiei. Am înțeles corect că menționați că acest tratat uh, va acoperi cam 50.000 de persoane care se află acum pe teritoriul Uniunii Europene și ne puteți asigura pentru siguranța acestor persoane că vor fi extradați, că nu vor fi extradați în Georgia sau repatriați. Deci să ne asigurați că nu așa va sta situația, pentru că există un statut diferit, pașapoarte diferite și ne puteți asigura că nu există o amenințare la adresa acestor persoane dacă sunt repatriate? Domnul Busutil, vă rog. Mulțumesc. Doamna Macovei este raportor din umbră pe aceste două rapoarte. Domnia sa nu este aici, voi interveni eu. Eu am o părere diferită de cea ultimului vorbitor, pentru că din partea PPE eu salut acordurile. Cred că reprezintă o strategie bună de urmat în ceea ce privește facilitarea vizelor. Asta mână în mână cu acordul de readmisie, pentru că unul consolidează credibilitatea celuilalt. Mi se pare că e o strategie bună să continuăm acordurile de readmisie, pentru că asta crește credibilitatea politicilor noastre comune de imigrare. După cum am spus uh, mai devreme, în fața doamnei secretar de stat, acest lucru este necesar pentru a ne asigura că există un echilibru între politicile noastre privind migrația legală și politicile noastre privind migrația ilegală. Dacă nu există un echilibru, între aceste două dimensiuni diferite ale politicilor de imigrare, atunci nu va exista niciun factor de descurajare, va exista aproape un stimulent de a veni în Europa la modul ilegal sau de a rezida aici ilegal. De aceea, cooperarea internațională cu statele terțe este esențială pentru credibilitatea și tăria politicilor noastre de imigrare și acordurile de readmisie sunt fundamentale în sensul consolidării acestor politici. În ceea ce privește măsurile de protecție, după cum a spus doamna raportor, Georgia este semnatara convențiilor foarte importante în acest domeniu, Convenția de la Geneva, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, deci faptul că Georgia a semnat aceste convenții ar trebui să ne liniștească în ceea ce privește siguranța oamenilor care sunt uh, repatriați. Așadar, doamnă președinte, în fine, recomand un vot favorabil grupului meu. Mulțumesc, Simon. Dau din nou Comisiei cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamnei raportor și celor care au intervenit pentru că au susținut în general demersul Comisiei, Consiliului și, de fapt, demersul Uniunii Europene până la urmă. Câteva puncte de clarificare în ceea ce privește întrebarea ridicată sau întrebările întrebat, ridicat de doamna Deluca. Îmi permit să vă reamintesc ce am spus, la modul general, în legătură cu acordurile de readmisie și cu ce sunt acestea, în speță în cadrul dezbaterii care vizează acordul cu Pakistanul. Un acord de readmisie este un acord de procedură prin care se organizează și se facilitează procedura legată de repatriere a cetățenilor din state terțe care sunt în ședere ilegală. Începe să se aplice începând cu momentul în care a fost luată o decizie de îndepărtare de către un stat membru în acest caz. Această decizie de îndepărtare este încadrată și va fi încadrată și acoperită, reglementată de directiva privind de uh, repatrierea, care se aplică de la sfârșitul anului, fructul și uh, muncii colegiuitorilor și, bineînțeles, când un stat membru ia o hotărâre de îndepărtare într-un caz specific, atunci, la modul general și în baza acordului este ținut de toate instrumentele de drept internațional și de toate principiile de drept internațional umanitar, mai ales principiul non-refoulement. Garanțiile sunt acolo, sunt puternice și acordul de readmisie, oricare ar fi el, nu aduce niciun fel de atingere, nu aduce niciun fel de atingere. În ceea ce privește cazul mai specific al Georgiei, confirmă, doamnă, cifra pe care ați reamintit-o și pe care o citam eu. E vorba de o statistică din, statistică din 2007 și care se referea la numărul de cetățeni georgieni în ședere ilegală pe teritoriul statelor membre ale UE, și anume 4800 de persoane. Dacă ar fi existat un acord de readmisie, aceste persoane ar fi fost repatriate în baza acestui acord, ar fi, s-ar fi bucurat de toate garanțiile oferite de acord și ar fi fost aplicate în Georgia, în cazul lor, toate garanțiile oferite de Georgia în temeiul instrumentelor naționale la care este parte semnatară și mai ales acest lucru a fost subliniat Convenția privind respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Convenția de la Geneva. Cred așadar că pot să spun că în cazul specific pe care l-ați menționat dumneavoastră în întrebarea dumneavoastră, putem să vă asigurăm și în cazul statelor membre care iau decizia de expulzare, expulzare cât și în numele autorităților georgiene care reintegrează persoanele repatriate în titlul acordului. Deci, în acest caz, vă dăm în ambele situații uh, Uh, asigurări în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Mulțumesc. Raportarea. Doriți să reacționați la aceste cuvinte? Mulțumesc pentru răspunsurile foarte clare, foarte precise. precise. Da, Georgia a semnat texte internaționale, după cum ați spus, care ne permit cât de cât să avem niște garanții privind respectarea drepturilor omului. Și în legătură cu punerea în aplicare a directivei privind uh, repatriere. Eu uh, aștept să se întoarcă colegii mei care nu sunt prea numeroși acum pentru a putea lucra împreună și pentru a ne imagina, de a încerca să continuăm uh, această procedură de încheiere a acestor două acorduri care merg mână în mână, poate în toamnă. Mulțumesc, doamna președinte. Deci vă veți prezenta proiectul de raport după vacanța de vară și acum suspend ședința de dimineață. Vom continua în această după masă la 16.30 după dezbaterea în ședința plenară. Vă mulțumesc și poftă bună!